Dragi colegi, cred că putem începe reuniunea. După cum poate ați observat, primul punct pe ordinea de zi de astăzi este întâlnirea cu președinția poloneză. Aș dori să urez călduros bun venit doamnei ministru Biencovska, în numele întregului cabinet. Este o întâlnire obișnuită la începutul fiecărui mandat de președinție. Dar am dori să-i dăm, doamne ministru, cât timp este necesar pentru a prezenta prioritățile președinției poloneze și apoi vom avea discuția obișnuită. Deci, încă o dată, un călduros bun venit, doamna ministru Biencovska. Doamna ministru se ocupă de dezvoltare regională și reprezintă președinția poloneză. Doamna ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte stimați uh, membri ai Comisiei Regii. E o mare cinste să vă pot prezenta prioritățile președinției poloneze în ce privește politica de coeziune. Politica de coeziune e un element extrem de important al celor șase luni ai ale președinției poloneze și aș vrea să vă spun că scopul președinției poloneze, printre prioritățile pe care ne le-am stabilit, este o dezvoltare accelerată a Uniunii Europene. Am dorit să realizăm acest lucru prin uh, dezvoltarea pieții interne, utilizând bugetul pentru a ne mări competitivitatea, pentru a consolida cooperarea cu țările terțe. Pe 29 iunie, Comisia Europeană a prezentat o comunicare cu privire la cadrul financiar multianual. Etapa următoare reprezintă adoptarea pachetelor legislative referitoare la aceste politici și considerăm că politica de coeziune este un instrument cheie pentru investiții. Am dorit să subliniem faptul că Uniunea Europeană ar trebui să dispună de astfel, astfel de instrumente pentru investiții dacă vrem să existe o dezvoltare accelerată și vrem să atingem obiectivele strategiei UE 2020. Politica de coeziune și negocierile pentru noi regulamente o să reprezinte elemente practice de bază pentru președinția noastră și programul președinției poloneze. Nakazano mi zwolnienie trochę, więc dlatego tak się zatrzymałam. Mi s-a atras atenția să vorbesc mai puțin repede, spune vorbitoarea. Politica de coeziune ca instrument eficient, eficace și ca răspuns la provocările de dezvoltare din Uniunea Europeană. Plecând de la acest slogan, vom încerca să facem politica de coeziune instrument cât mai eficace al implementării strategiei 2020. Vom încerca să adoptăm astfel de soluții care să Ah, fac această politică să se orienteze spre rezultate, să coordoneze mai bine activitățile structurale. Va exista o orientare teritorială. Dezbaterea privind politica de coeziune s-a derulat de patru ani și aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi trioului precedent, Spania, Belgia și Ungaria, care prin discuții extrem de intense și negocieri au pregătit terenul pentru activitatea triului nostru Polonia, Danemarca și Cipru. Aș vrea să profit de această ocazie să mulțumesc și Parlamentului European, în special uh, Comisiei Regii, pentru toate eforturile depuse până în prezent. pentru munca la raportul domnului Marcus Piper și sunt convinsă că sprijinul dumneavoastră pentru o politică de coeziune puternică va fi de mare ajutor pentru noi. Am pregătit un plan pentru acest trio de președinții astfel încât negocierile cu privire la regulamente să continue cât mai lin și am dorit de asemenea să coordonăm aceste acțiuni cu discuțiile privind cadrul financiar multianual și sper și aș dori să subliniez acest aspect că nu vor exista întârzieri suplimentare pentru că e foarte important pentru președinția poloneză și pentru celelalte președinții să avem ceva de care să ne ocupăm. Am pregătit un program extrem de bogat în ce privește reuniunile de experți. Baza activității noastre o reprezintă proiectul de regulament care o să fie prezentat în septembrie, după cum ni s-a promis. Celem naszej prezydencji będzie tak. Scopul președinției este să finalizăm acest pachet pentru a începe implementarea politicii de coeziune la timp. Esența activității noastre se va concentra pe aceste domenii care plasează această politică de coeziune în implementarea strategiei 2020, adică programare strategică, consultări tematice, eficacitate și condiționalitate. Președinția poloneză ar dori să sublinieze că elementul esențial în ce privește politica de coeziune reprezintă eficiența acestei politici și ar trebui să ne concentrăm pe ea în activitatea noastră. Înspre sfârșitul mandatului de președinție vrem să prezentăm un raport cu privire la rezultatul negocierilor și să organizăm o dezbatere strategică a miniștilor care se ocupă de această politică la Consiliul de Afaceri Generale de pe 16 decembrie. Chcielibyśmy, żeby wtedy w grudniu dokonały się pewne kierunkowe rozstrzygnięcia. Am dorit să se adopte niște hotărâri cheie în luna decembrie și să mărim importanța politicii de coeziune din punct de vedere politic pentru a ne întâlni în cadrul Consiliului de Afaceri Generale. Vreau să subliniez încă o dată nevoia respectării termenelor și să vă atrag atenția spre unor chestiuni care s-ar putea dovedi destul de controversate și dificile, unde e nevoie de discuții aprofundate. Mai întâi, propunerea de creare a unei noi facilități, așa numită Facilitatea Europeană de Conexiune, după cum a propus Comisia în comunicarea ei. E deja evident că această propunere ar analizată cu atenție atât la Consiliu cât și la Parlament. Și e necesar să se analizeze această propunere în mod aprofundat, să vedem dacă există o plus valoare acestei facilități. Și o să vă reamintesc de faptul că se va gestiona central la nivelul Uniunii Europene. E posibil să se implice și alte instrumente Iată un alt element care poate să fie delicat. Așa numitele regiuni în tranziție. Până în prezent, se pare că există păreri diferite între statele membre. Știm toate argumentele pro și contra această soluție propusă de Comisia Europeană și vom continua această dezbatere cât mai deschis cu putință și Vom ține cont de toate argumentele care vor fi prezentate din diverse părți ale Uniunii Europene. Al treilea element pe care îl vom examina cu atenție, poate mai puțin delicat sau dificil, dar vom încerca să urmărim îndeaproape. Mă refer la posibilitatea statelor membre de a decide liber în legătură cu modul de alocare a fondurilor în diverse domenii. Concluziile Consiliului de Afaceri Generale din februarie în curent spune că deciziile cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din politica de coeziune vor trebui să fie adoptate de autoritățile adecvate din statele membre. Și vom examina de aproape și acest domeniu. Încă niște domenii de care ne vom uh, ocupa cu atenție, cooperarea teritorială europeană, dimensiunea teritorială a politicii de coeziune, politica urbană și strategiile makroregionale. Wydaje się oczywiste co to, te, to, co teraz powiem, ale chciałam jeszcze ba raz bardzo... Ce vă voi spune acum pare de la sine înțeles, dar aș vrea să subliniez faptul că președinția poloneză pune un accent deosebit pe programele implementate în cooperarea teritorială europeană. Aceste programe contribuie în mare măsură la edificarea rețelelor de cooperare între regiuni, instituții și parteneri locali, contribuie la integrarea comunităților transfrontaliere. Iată motivul pentru care vom încerca să obținem o armonizare a regulilor aplicabile cooperării teritoriale europene în cadrul obiectivului 3 și ne vom ocupa și de instrumentele de vecinătate care vor contribui la simplificarea și eficacitatea proiectelor noastre. În acest domeniu dorim să începem să ne ocupăm de revizuirea regulamentului privind grupările europene de cooperare teritorială și vom face acest lucru în două etape. Mai întâi un grup de lucru pentru acțiuni structurale la Consiliu. Raportul Comisiei Europene care face un inventar al finanțării de până în prezent a acestor grupări va fi publicat până la 1 august, de fapt în jurul datei de 20 iulie. În a doua etapă, când regulamentul adecvat va fi publicat, vom compara acest raport cu propunerile făcute în acele reglementări. În ce privește blocul teritorial și urban. Vom încerca să transferăm agenda teritorială revizuită, prevederile din acesta, pentru care am dorit să mulțumim președinției maghiare că a adoptat această agendă teritorială revizuită și vom încerca să transferăm aceste prevederi în soluții practice în ce privește politica de coeziune și vom încerca să discutăm dimensiunea teritorială a strategiei UE 2020. Vom încerca să pregătim documente în acest sens. Unul dintre ele este un raport de context și apoi uh, un alt document care va fi discutat uh, cu statele membre. În al doilea rând, vom organiza o dezbatere privind soluții speciale pentru orașe, dar și pentru zonele rurale ce e foarte important de deci, ce privește legăturile dintre cele două domenii. Vom analiza propunerea Comisiei Europene privind viitorul orașelor și ne vom gândi la viitorul programului Urbact. Un alt lucru foarte important și aș dori să subliniez în special faptul că vom discuta despre dimensiunea teritorială a Fondului Social European și vom avea o conferință foarte importantă pe această temă spre sfârșitul lui septembrie la Varșovia. Există multe astfel de reuniuni care se vor organiza și avem o broșură care le numerează pe toate vorba de reuniuni pe teme de politici de coeziune. Concluziile cele mai importante, recomandările de pe urma acestor reuniuni vor reprezenta baza pregătirii concluziilor Consiliului Neoficial de Ministri care se va desfășura pe 25 noiembrie la Poznan. Dar, după cum vă spuneam, va fi un Consiliu neoficial cu o sferă extinsă, pentru că vom invita miniștrii care se ocupă de politici regionale, coeziune și politică urbană. Încă un element al discuțiilor noastre pe care am dorit să ne concentrăm le reprezintă strategia macroregiunilor și vom încerca să tragem anumite concluzii de pe urma revizuirii strategiei la Marea Baltică. Și sper că discuțiile pe care le vom avea se vor concentra pe gestionarea, implementarea și coordonarea activităților politicile Uniunii Europene, politicile naționale, astfel încât să atingem cel mai ridicat grad de eficiență al strategiei posibil vom încerca activitatea formală la Consiliu la jumătatea lui iulie în cadrul grupului prietenii președinției. Vom începe să discutăm raportul Comisiei Europene privind implementarea acestei strategii și apoi vom pregăti concluziile. Se va adopta un text de Consiliul de Afaceri Generale în luna noiembrie. Aș dori să revin la elementul cu care am început prezentarea, punctul cel mai important de pe agenda noastră a președinției poloneze este de a negocia noi regulamente privind politica de coeziune. E un aspect extrem de practic a ceea ce vom realiza înspre sfârșitul lui decembrie. După cum v-am spus deja, am prezentat un program extrem de bogat de discuții și reuniuni neoficiale. Vom uh, aplica acest program în mai multe reuniuni. Una a avut deja loc săptămâna trecută, s-a concentrat pe rezultate care să stea la baza politicii coeziune și aș dori să vă invit și pe dumneavoastră la aceste reuniuni. Prima s-a bucurat de o participare foarte bună. Acest aspect de politică de dezvoltare a Uniunii Europene este de mare interes pentru experți, pentru autorități regionale și locale și aș dori să vă invit și pe dumneavoastră să participați la această discuție în următoarele șase luni. Mulțumesc. The floor is open. Uh, we start with coordinator. Vă mulțumesc, doamna ministru. Vă mulțumesc pentru prezentare și acum se deschide dezbaterea. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym wyrazić... Mulțumesc, doamna ministru. Vă mulțumesc pentru prezentare și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit pentru că în acest moment atât de dificil pentru Uniunea Europeană, Președinția este în mâinile unei țări care luptă pentru politica de coeziune. Acest lucru este esențial și, de asemenea, faptul de a ne asigura că în această dezbatere politica de coeziune să fie una dintre prioritățile Uniunii Europene. Repet, această chestiune este fundamentală. E clar că este cea mai bună președinție din acest punct de vedere la momentul acesta. Și acest lucru l-am văzut și cu alte ocazii și sperăm ca în această triplă președinție care începe acum cu președinția poloneză, această politică de coeziune să își ocupe rolul meritat. Nu știu dacă pot să adresez deja o întrebare doamnei ministru în legătură cu uh, felul în care merg lucrările cu Danemarca și cu Cipru. V-aș vrea să întreb dacă și aceste două țări sunt pentru politica de coeziune sau nu. Aș dori să am un răspuns la această întrebare și dacă nu poate răspunde din motive politice, atunci putem trece mai departe. În al doilea rând, această relație între Parlament și Consiliu a fost întotdeauna tensionată. Este un lucru cunoscut și foarte normal pentru că sunt două instituții diferite și principalul conflict se datorează fluxului de informații iar noi suntem convinși că în următoarele luni vom putea avea o legătură permanentă cu președinția Consiliului. Și dorim să primim informații, doamnă ministru, în legătură cu ce se întâmplă la Consiliu atunci când se discută despre politica de coeziune. În același timp, aș vrea să vă informez, doamnă ministru, că o delegație a Comisiei noastre de dezvoltare regională se va deplasa astăzi în Grecia. Domnul care se află aici lângă mine, colegul meu, domnul Van Nistelrooy, va prezida această delegație și este foarte important să avem un flux al informației reciproc. Și, fără îndoială, informațiile pe care le vom uh, căpăta în Grecia le vom transmite, bineînțeles, și președinția. Există mai multe puncte pe care aș vrea să le dezbatem astăzi împreună aici. Pentru mine este foarte important însă să știm când vom începe cu adevărat lucrările asupra regulamentelor legislative. Dumneavoastră ați vorbit despre septembrie, iar aici, la Parlamentul European, se vorbește despre luna octombrie, alții ar pomeni luna noiembrie chiar. Și uh, se vorbește despre faptul că această politică ar trebui să meargă mână-mână cu politica uh, în domeniul agriculturii. Așa că întrebarea mea este următoarea Dumneavoastră aveți informații în acest sens sau așteptați din partea comisiei și aici aș, mă uit spre comisie și aștept și de acolo un răspuns pentru a vedea când se încep lucrările la aceste regulamente? Pentru că acest răspuns este important pentru noi. Când vom avea informații în acest sens? Calendarul lucrărilor este foarte important pentru a ști cum ne putem organiza munca și când vom termina anumite puncte importante. Așa că vreau să vă întreb când vom putea dispune de documentele necesare pentru a începe lucrările, documentele necesare pentru a începe dezbaterea în cadrul acestei președinții. Și o altă întrebare în numele PPE-ului pe care vreau să o adresez doamnei ministru. Să presupunem că aceste documente să presupunem, spuneam că vor apărea în septembrie. Atunci, președinția va trebui nu doar să elaboreze acest pachet de regulamente până la sfârșitul președinției sale, ci mai mult este important ca primele luni să se ia și anumite decizii, deci să se treacă la etapa următoare. De aceea aș vrea să știu dacă doamna ministru ar putea să-mi spună care sunt temele prioritare unde ar dori să aibă un răspuns mai rapid, puncte care vor fi importante și pentru viitoarele președinții. Acest lucru este esențial pentru lucrările Parlamentului nostru și, în special, dacă ținem cont de faptul că în septembrie vom avea deja aceste documente pentru regulamente, atunci să știm care sunt punctele cele mai importante pe care doriți să le grăbiți și această informație este, după cum spuneam, importantă pentru mine și aș dori un răspuns. Vă doresc mult succes în continuare și sunt convinsă că aici, la Parlamentul European, vom putea lucra foarte bine. Mulțumesc și acum, în numele socialiștilor, domnul Benicec. Mulțumesc, doamnă ministru. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru întâlnirea pe care am avut-o la Varșovia cu înții Comisiei de Dezvoltare Regională și mai mulți reprezentanți ai grupului meu. Atunci ne-am dat seama cât de bine se pregătește președinția poloneză pentru această perioadă. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru toată această informație pe care am primit-o direct de la dumneavoastră la, în cadrul acestei întâlniri de la Varșovia. Chiar și așa, mai avem câteva îndoieli și aș vrea să mă refer la primul punct pe care l-ați abordat dumneavoastră, cadrul financiar, financiar multianual. Iată care este întrebarea pe care vreau să vă adresez. Știm foarte bine care este poziția Poloniei, dumneavoastră ne a spus și de asemenea primul ministru a făcut declarații. Însă știu că în cadrul președinției există discuții și aș dori să îmi spuneți care este părerea celorlalte state membre în legătură cu propunerea făcută de Comisie asupra cadrului financiar multianual și în special în legătură cu politica de coeziune care ne interesează pe noi. Nu știu dacă ați remarcat și în poziția celorlalți miniștri această dorință de a lupta pentru politica de coeziune, pentru ca aceasta să fie susținută, sau poate ați văzut că această politică va fi limitată în cadrul negocierilor la Consiliu. Și o altă întrebare, cum am putea face noi sau Comisia pentru a vă susține, pentru a susține președinția poloneză, pentru că politica de coeziune ar trebui să primească rolul cuvenit în acest cadru multianual. Al doilea punct pe care aș dori să-l abordez este pachetul legislativ. S-a vorbit deja despre acest lucru și eu la Strasburg am pomenit această temă și iată care este întrebarea mea pentru Consiliu când vom avea din partea Consiliului și din partea Parlamentului când vom avea acces la acest pachet legislativ. Planurile care ne-au fost prezentate de doamna ministru până la urmă n-ar duce la nimic dacă n-am avea această propunere în septembrie, deci dacă lucrurile ar fi întârziate atunci n-am putea dezbate la timp politica de coeziune și la fel s-ar întâmpla și cu Parlamentul European. Trebuie să fim conștienți de importanța datelor și a calendarului. Atunci când vom avea pachetul legislativ și prevederile necesare, atunci ne vom putea organiza lucrările pe viitor și vom vedea care sunt punctele prioritare pentru noi. Și aș vrea să mulțumesc, doamne ministru, pentru intervenția pe care a făcut-o pentru că mi-am dat seama că s-a inspirat din dezbaterile anterioare pe care le-am avut. Există o problemă cu pozițiile distintelor uh, pozițiile de tranziție, să zicem, să zicem, ale statelor membre și vreau să știu care este poziția actuală a Poloniei, ce se întâmplă cu aceste uh, regiuni de tranziție în celelalte state membre. Vreau să vă întreb dacă există o voință din partea statelor membre sau câte state membre sunt dispuse pentru ca aceste regiuni de tranziție să fie incluse în această politică de coeziune de viitor. O altă întrebare, cum merg negocierile și ce aveți de gând să faceți în acest sens? Și eu sunt absolut de acord cu prioritățile pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Această viziune asupra politicii macro-regionale și felul în care putem elabora aceste propuneri. Aș dori să știu care sunt propunerile mai concrete, cum putem elabora această politică de coeziune pentru ca regiunile de tranziție să aibă rolul pe care îl merită sau aveți de gând să faceți o, o gestiune la nivel macro-regional mai generalizată și să nu intrați în detaliu, așa cum s-a vorbit aici la nivelul Uniunii Europene. Nu știu dacă vedeți nevoia de a face o schimbare și de a întări și mai mult rolul macroregiunilor sau nu. Un alt comentariu asupra unui punct uh, concret care a fost dezbătut de mai multe ori aici la comisia noastră și aș vrea să-l prezint din nou în numele socialiștilor. Problema întăririi rolului regiunilor. Am vorbit la nesfârșit despre această problemă. În ultimii ani, cu toții am cerut ca noile perspective financiare și noua politică de coeziune care va fi elaborată să întărim rolul regiunilor, astfel încât acestea să aibă o capacitate de decizie sporită și, de asemenea, să aibă un cuvânt de spus în legătură cu felul în care se cheltuiesc banii politicii de coeziune. Așa că vreau să vă întreb, doamna ministru, dumneavoastră știți cum am putea face acest lucru și ce se va întâmpla pe viitor? Politica de gestiunea orașelor, s-a vorbit foarte mult și despre aceasta. Și aici aș vrea să intru în câteva detalii, să vedem ce se poate face pe viitor. Aceasta este o întrebare care vizează mai degrabă viitorul și politica pe care o vom avea în perioada 2014-2020. Iată care este întrebarea mea. În următoarele săptămâni sau în următoarele luni, poate, care ar fi temele tratate în acest domeniu. Care sunt problemele care există în diversele state membre? Știm că există probleme în Grecia, însă există și în Polonia probleme. De exemplu, probleme în ceea ce privește cheltuirea fondurilor din politica de coeziune în domeniul infrastructurilor, a căilor feroviare. Termin, doamna președintă. Și ar trebui să vedem cum putem face aceste proiecte pentru a oferi un nou stimulent pentru utilizarea fondurilor din politica de coeziune. Și termin aici, doamna președintă. Încă o dată mulțumesc doamnei ministru și bun venit și mulțumim pentru felul în care ați pregătit președinția poloneză. Președinte, Dragi colegi, îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că nu avem tot timpul din lume la dispoziție, așa că vă rog să vă limitați la întrebările dumneavoastră, să nu repetați întrebările care au fost deja puse și v-aș sugera un lucru. Cred că ar trebui să evităm întrebări uh, în legătură cu anumite state membre și trebuie să ne limităm la întrebări în legătură cu președinția. Erika Manner, următorul vorbitor, sau nu, spune președinta, dacă îmi permiteți, am să interviu eu, doamnă președintă, în numele liberalilor. Da, am să vorbesc uh, la coordonatori. În primul rând, aș vrea să vă rog, doamnă președinte, să stabiliți niște reguli, fiindcă a fost o intervenție foarte lungă și acum eu trebuie să am una scurtă. Singurul lucru pe care vreau să-l menționez are patru aspecte. Am uh, scris o scrisoare către comisie și Acestea sunt punctele pe care să le reiau azi, doamna ministru, în calitate de reprezentant al uh, țării care asigură președinția. Toate punctele au legătură cu noul cadru financiar multianual și politica de coeziune. În primul rând, dacă ne uităm la comparabil la prețuri în 2011, titlul 1B coeziune are o creștere de 5,96%, creștere de 6% per ansamblu. Există alte propuneri din partea Comisiei contradictorii, fiindcă Comisia spune, deocamdată am avut o, o limită de 4% pentru fiecare țară de absorție a fondurilor de coeziune. Dacă avem 100 de milioane uh, venit uh, brut, de exemplu, 4 milioane vor fi date ca fonduri de coeziune din partea Comisiei. Acum Comisia propune reducerea plafonului la 2,5%. E contradictoriu. Dacă reducem plafonul, dar creștem uh, suma pentru 6%, nu știu unde merg banii. Apoi, în propuneri, de regulă, nu există explicații în noul cadru financiar pentru agricultură, Comisia propune să crească diferența pentru o treime la nivelul mediu al plăților directe. Aici, pentru perioade de tranziție, se propune două treimi din aceste fonduri. Și aș vrea să ne explicați de ce ați ales aceste două trimi, de ce nu trei pătrimi sau cinci șesimi, fiindcă până la urmă, deocamdată mai avem mecanisme de eliminare treptată. Nu știu care este diferența. Majoritatea Parlamentului a votat pentru regiuni de tranziție. Deci avem nevoie de o explicație. Dacă înlocuim mecanismul actual de eliminare graduală față de cele două treimi din fonduri care vor rămâne în noile regiuni de tranziție, ce credeți că se va întâmpla? Apoi, rezerva de urgență de 5%. Comisia propune 5% să nu fie plătit în perioada de absorpție. 5% va fi luat ca rezervă și la final, când țara și-a îndeplinit obligațiile, acei 5% vor fi plătiți în plățile finale. Dar acum lucrurile nu stau așa și trebuie să știm care vor fi situațiile în care cei 5% nu vor fi plătiți. Și aș vrea să știu cum Comisia și președinția vor propune ca banii care vor fi plăiți, plătiți ca fonduri de coeziune vor fi legați de potențialul de absorpție, conform propunerii scrise. Pentru noi nu e clar. Există potențial de absorpție diferit de la o țară la alta. Și avem nevoie de explicații la această propunere. Mulțumesc. Uh, for the Greens, Elizabeth Schroeter. Elizabeth Schroeter pentru versi. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc doamnei ministru Bienskovska, mulțumim pentru că dați dovadă de curaj și de îndrăzneală cu acest program al președinției. Fără îndoială, veți uh, fi confruntată cu dificultăți în ceea ce privește acorduri în Consiliu, aveți mai puțin timp decât credeți. Sper să puteți înțelege ce spun și să înțelegeți la ce mă refer. Ne-ați spus că în septembrie Comisia va publica propunerile, poate. Noi plecăm de la principiul că acest lucru se va întâmpla mai târziu. Și aș vrea să știu cum veți reuși să adoptați opoziția Consiliului. Pentru că, după părerea noastră, sunteți singurii care uh, au cea mai mică posibilitate de a elabora o poziție rezonabilă. Dacă dumneavoastră nu reușiți acest lucru, înainte de 2013 nu va fi posibil. Prin urmare, așteptările pentru noi sunt foarte importante din perspectiva poziției Consiliului. Ne-ați spus că ați început deja să lucrați la elaborarea unei poziții înainte să fie publicată, dar în alte domenii pe care le-ați descris esențiale regiunile de tranziție și distribuirea fondurilor, precum și fonduri de interconexiune în aceste trei domenii. Veți pregăti o poziție a Consiliului înainte ca Comisia să-și publice poziția? Dacă nu, vă rămâne foarte puțin timp la dispoziție pentru stabilirea unei poziții comune înainte de finele anului. Și aș vrea să știu cum vă veți asigura că țările care sunt contribuitoare nete pot să se alăture acestei poziții armonizate, să o susțină? Ce metodă veți utiliza? Veți avea întâlniri, discuții sau nu doriți să utilizați metode de acest gen? Ogi Vlacek. Mulțumesc, doamnă ministru. Sunt foarte încântat de faptul că ne întâlnim uh, astăzi aici în Parlamentul European. Polonia a fost întotdeauna un susținător al politicii de coeziune și mi-amintesc foarte bună colaborare pe care am avut-o sub președinția cehă și întâlnirea noastră de la Marienbad la data respectivă. Sunt convins de faptul că Experiența dumneavoastră în acest domeniu ne va permite să înregistrăm progrese pe durata președinției poloneze. Ați menționat în prezentarea dumneavoastră introductivă importanța dimensiunii urbane în viitorul politicii de coeziune. Și noi credem că acesta este un segment foarte important și de aceea aș vrea să vă rog să-mi spuneți cum intenționați să consolidați uh, ideea de parteneriate între diferitele niveluri, colectivități teritoriale, orașe, regiuni, state, astfel încât această parteneriat, aceste parteneriate să se materializeze. Susțineți planurile de integrare a orașelor pentru viitor, care sunt instrument util pentru această colaborare? Și aș vrea să ne spuneți dacă nu sunteți pe cale să elaborați un nou instrument financiar care să ajute la cofinanțarea acestor proiecte europene. După cum știți, instrumentul Jessica încă nu a fost utilizat prea des și pe deplin și credem că acesta ar putea să fie o cale spre viitor. O altă întrebare pe care o am se referă la viitorul strategiei macroregionale. Sub președinția suedeză am început să pregătim strategia pentru Marea Baltică, apoi strategia pentru regiunea Dunării, Acum vorbim despre strategia atlantică. Ieri am discutat raportul domne, domnului Alfonsi care se referă la regiunea Mediteranei. Se vorbește de asemenea de regiunea carpatică. În ce măsură susțineți aceste macrostrategii și aș vrea să știu dacă le considerați ca având un rol principal. Importanța constă, în primul rând, în coordonare, nu în crearea de noi instrumente. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Doamna ministru are cuvântul pentru răspuns. Vă mulțumesc. Am să încerc să răspund la toate întrebările dumneavoastră, dar am să încep cu un comentariu de ordin general. Majoritatea întrebărilor se referă la proiectele de regulament și sunt sigur că președinția, Consiliul și Comisia trebuie să se preocupe de acest aspect, astfel încât aceste proiecte să fie făcute publice cât mai repede posibil. Vineri am avut o întâlnire în Varșovia cu Consiliul de Miniștri din Guvernul Poloniei și Colegiul și am vorbit cu comisarul responsabil pentru ocupare și politici regionale cu privire la Fondul Social European și ambii comisari au confirmat că acest lucru se va întâmpla în septembrie. Deci am să repet, aceasta este fundația a ceea ce vom face, nu doar sub președinția noastră, ci și în continuare, ca să răspund la întrebarea domnului Olbricht. Asta va continua pe întreaga activitate a trioului din care facem parte, fiindcă avem un program foarte clar pe care l-am convenit cu Danemarca și Cipru. Cooperarea progresează foarte bine și avem uh, acest calendar stabilit ca către finele celui de-al treilea trimestru al 2012 uh, ne așteptăm să fi încheiat toate subiectele cu privire la aceste regulamente. Acest lucru se va întâmpla dacă vom avea aceste proiecte publicate în septembrie. Sperăm că vor fi prezentate în iulie. Am fi sperat să le avem acum, să le discutăm în august și am fi putut să ne începem activitatea foarte repede. Dar am să repet încă o dată, mai ales Comisia Europeană trebuie să rețină faptul că aceste documente e important să fie publicate cât mai repede posibil politica de coeziune, vreau să subliniez, alături de alte politici, reprezintă părți ale aceleași medalii și avem nevoie de conținut, dar și de cadru. Dacă nu avem conținutul, e foarte dificil să găsim răspunsuri la întrebări, fiindcă toate chestiunile la care v-ați referit dumneavoastră depind de modul în care vor fi ele formulate în regulamente. Cooperarea în cadrul trioului, cum am spus, evoluează foarte bine. La început ne vom ocupa de chestiunile cele mai urgente și anume cele care țin de programare, astfel încât să putem începe cât mai repede posibil să ne ocupăm de programele operaționale. Mă refer aici la uh, cadru strategic comun, la contracte, condiționalitate și îngrădirea sau delimitarea mijloacelor financiare. Asta vrem să realizăm până la finele acestui an. Cooperarea cu Parlamentul, în special cu Comisia Regii, este uh, foarte importantă pentru noi. Întotdeauna am simțit că ne bucurăm de sprijinul Parlamentului European, m-am întâlnit cu mulți dintre dumneavoastră în persoană, am discutat înainte de începerea președinției cu privire la planurile noastre. Vă mulțumesc pentru disponibilitate și eu, împreună cu adjuncții mei, vă stăm la dispoziție în următoarele șase ani pentru orice discuții doriți pe aceste subiecte. Apoi, cadrul financiar multianual și regulamentul. Dați-mi voie să repet încă o dată acest lucru. Dacă nu avem o propunere din partea Comisiei Europene cu privire la regulamente, președinția nici nu poate și nici nu trebuie să adopte o poziție. Fiindcă nu se poate baza doar pe comunicarea CFM. Ca să răspund și la una dintre întrebările care au fost puse, domnul Gutmanis trebuie să anticipăm orice soluții în ceea ce privește această categorie de regiuni de tranziție înainte de prezentarea regulamentelor. Am discutat subiectul acestor regiuni de tranziție. Uh, au revenit și în întrebările dumneavoastră, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect. După cum am spus, există multe propuneri în discuție în prezent. Uneori sunt propuneri contradictorii, vin din partea diferitelor state membre și trebuie să le luăm pe toate în considerare. Dar nu putem compara cu adevărat regiuni care au o medie cu 200% peste media Uniunii cu cele care au 90% din media Uniunii. Trebuie să ne amintim că dacă introducem aceste regiuni într-un singur obiectiv, cele care au între 75 și 90%, atunci vor fi regiuni care intră pentru prima dată în această categorie, dar vor fi și regiuni care mulți ani au fost la nivelul de 90%. Deci și în interiorul aceleași categorii vor exista diferențe și aș vrea să vă solicit sprijinul în acest sens. Vreau să înțelegem că există o diferență între uh, regiunile care sunt apropiate din punct de vedere al PIB-ului, dar totuși există diferențe, chiar dacă sunt apropiate. În multe țări există regiuni care trec peste 75% în momentul de față și includ, de, de exemplu, orașul capitală acesta este forța motrice a întregii regiuni și restul regiunii poate că are nevoie de sprijin care e diferit de politici urbane sau diferit de sprijinul necesar de regiunilor care sunt la 90%. În ceea ce privește consolidarea regiunilor și în ceea ce privește parteneriatele. Și răspund întrebării domnului Vlasax acum. Suntem pentru discutarea acestui subiect. Vrem ca regiunile să participe la contractul încheiat între comisie și guverne. Trebuie ca și regiunile să fie reprezentate. Vom discuta aceste lucruri. În ceea ce privește politica urbană, fiindcă s au regăsit mai multe întrebări, ne alegem să ne axăm pe instrumentele de sprijin pentru regiunile urbane. Instrumente cum ar fi Jessica. Vrem să discutăm modul în care funcționează în prezent acest program. Avem și alte instrumente care includ revitalizarea zonelor urbane, transportul public în zonele urbane, politica urbană în general este foarte importantă pentru noi, dar vrem să ne axăm pe legăturile dintre orașe și regiunile învecinate, regiunile rurale învecinate chiar. Vrem să ne asigurăm că ce se întâmplă în zona urbană influențează și regiunile înconjurătoare. În ceea ce privește eficientizarea, e un subiect de care m-am ocupat în ultimii 15 ani, dar am senzația că va fi nevoie să mai lucrăm încă la el. Având în vedere aceste perspective și având în vedere modificarea regulamentului 1083 privind uh, instrumentele financiare, continuăm să încercăm să modificăm anumite elemente, fiindcă vorbim adesea de eficientizare, de simplificare din mai multe motive. Uneori există probleme la nivelul regulamentului, alteori la nivelul implementării în statele membre, dar în ceea ce privește acest buget vom încerca să aducem modificări la nivelul regulamentelor. Macrostrategiile s-au regăsit de asemenea într-o serie de întrebări. Suntem pentru inițiative cu privire la acest gen de strategii care să fie valabile la nivel eh, local, regional sau macroregional. Însă vrem să ne bazăm pe revizuirea strategiei pentru Marea Baltică Vrem să coordonăm politici naționale și europene și pentru asta trebuie să avem în considerare toți indicatorii. Există și semne de întrebare cu privire la finanțari, fiindcă e bine să ai strategii macroregionale, dar trebuie să te asiguri că există suficiente fonduri uh, care să vină din diferite surse. În ceea ce privește regiunea Carpaților, Trebuie, în primul rând, ca țările din regiune să fie deschise către o altă, astfel de strategie. Dar suntem deschiși la ideea unei astfel de strategii și pentru alte macroregiuni. Trebuie discutate, dar cum am spus, cred că trebuie să ne bazăm pe concluziile pe care le vom trage din revizuirea strategiei pentru regiunea Mării Baltice, fiindcă este prima strategie de acest gen și deja funcționează de ceva timp, așa că e momentul să vedem ce e bine și ce e rău. Pan poseł Godmanis, jeśli chodzi o tą 5%. Domnul Godmanis a întrebat ceva despre o marge de 5%. Mm, ca în cazul regiunilor intermediare, propunerile din cadrul financiar multianual sunt înțelese s-au interpretat în moduri diferite în diverse țări europene și uneori par contradictorii. În acest uh, caz, cred că trebuie să discutăm despre condiționalitate, pentru că acesta e principiul de bază pentru noi și trebuie să subliniez că atunci când vorbim de politica de coeziune, e ceva cu totul diferit, e un domeniu separat de condițiile macroeconomice, deci nu vorbim despre condiționalitate bazată pe anumite soluții macroeconomice, ci mai degrabă vorbim despre condiționalități ex ante și ex post. Odată ce avem un proiect de regulament uh, propus în septembrie, vom avea o imagine mai clară a acestei problematici. Nu pot să vă mai dau decât câte două minute de vorbitoare. Am deja zece scriși. Dacă vreți să mai auziți și răspunsuri la întrebări, vă rog să respectați timpul de intervenție. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc doamnei ministru pentru prezentarea excelentă pe care a făcut-o. S-a spus de multe ori că va fi o perioadă dificilă în aceste șase luni, dar sunt convinsă că Polonia va reuși, va obține rezultate. După cum s-a spus, politica de coeziune a fost uh, printre priorități. Eu vreau să mă concentrez pe cooperarea regională și transfrontalieră. Ați subliniat și dumneavoastră acest lucru, e un sector foarte important. Și mă bucur că insistați pe acest aspect. Sunt convinsă că sunteți conștiente de problemele cu care ne confruntăm. Am avut uh, de mult timp aceste discuții, cum am putea conecta NP și CBC ca să e o parte integrantă a politicii regionale. Aș vrea să știu dacă a fost și pe agenda dumneavoastră și dacă vă așteptați la vreun progres în mandatul de președinție. Problema cu NPCBC ține de rolul Rusiei. Rusia, ca singură țară învecinată, participă la aceste programe și deci ar fi ceva justificat să conectăm și Rusia la titlul 3 din acest program de mediu. V-ați referit și la aspecte macroeconomice și mă bucur foarte mult uh, să văd atitudinea dumneavoastră înspre strategia de la Marea Baltică, pentru că ar fi un fel de proiect pilot. Pe această bază am putea să ne gândim la alte evoluții în acest domeniu și aș vrea să aud părerea dumneavoastră dacă aveți planuri mai amănunțite în legătură cu modul în care aceste macroregiuni ar putea să fie conectate de obiectivul 3 și aveți niște reforme la care vă gândiți. Domnul George Stavakakis, tot două minute. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimată doamnă ministru, Aș vrea să profit de această ocazie să vă urez succes în sarcina dificilă pe care o aveți. În politica de coeziune veți începe negocierile pentru un viitor cadru financiar. Ca membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională, suntem cu toții conștienți că informații la timp și implicarea regiunilor în aceste negocieri vor asigura că după adoptarea acestui cadru multianual, regiunile vor fi gata să participe în modelarea programelor regionale operaționale și parteneriate și contracte, dând posibilitatea de a evita întârzieri majore. Stimată doamnă ministru, ați putea să ne informați dacă aveți de gând să elaborați inițiative de consolidare aceste implicări neoficiale a regiunilor și dacă da, care sunt amănuntele. Președinte, mulțumesc. Michael Teurer, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Aș vrea să mă refer la două aspecte. Mai întâi, fondurile de coeziune structurală, dacă le aplicăm în mod adecvat, reprezintă un instrument inteligent pentru a veghea la stabilizarea macroeconomică. Iată de ce aș încuraja președinția poloneză se insistă asupra acestui aspect pentru că în criză vedem o reducere a competitivității statelor membrele UE. Se discută mult și politica structurală de coeziune ar putea să contribuie la a da o soluție. În al doilea rând, capacitatea de absorpție. Se va adopta un raport, cel puțin sper că raportul meu va fi adoptat foarte curând, care se referă la aceste niveluri de absorpție și capacități diferite de absorpție în diverse state ale Uniunii Europene această privință, în trecut, Polonia a reprezentat un exemplu prin rezultate foarte bune în asociație, de ce aș invita președinția poloneză să aibă o inițiativă pentru ca regiunile care se lovesc de dificultăți în absorbirea fondurilor pentru că trebuie să fie ajutate. Dacă nu se ajunge aici la jumătate de mandat să se garanteze o mai bună absorpție, atunci în această perioadă de finanțare nu se va mai ajunge. Iată de ce v-aș imita să aveți uh, rol de lider și să dați un exemplu. Mulțumesc și acum doamna Maritere Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, doamna președintă. Doamna ministru, aș vrea să salut atitudinea Poloniei favorabilă politicii coeziune pentru a avea o practică dinamică, știți că poate să fie sursă de dezvoltare, de competitivitate. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați pus în centrul preocupărilor un buget ambițios. Remarc cu satisfacție și ce a spus în legătură cu cooperarea teritorială și aș vrea să știu ce poziție aveți față de acest obiectiv. Preconizați să vă implicați să existe un regulament care să valorifice specificitatea obiectivului 3 și ați sprijini S-a întrerupt microfonul vorbitorului. Pardon. Est-ce que je, je recommence? Încep de la început? Să... Nu. Doream să mă refer la politica de vecinătate. Președinția poloneză vrea să-și concentreze atenția spre răsărit, dar ce loc mai e pentru Sud, pentru Mediteran? Primăvara arabă a fost o surpriză, dar și vara arabă ar fi un moment crucial. Consolidarea Uh, a ceea ce s-a câștigat sau niște pași înapoi. E o perioadă foarte importantă și trebuie să ne menținem vigilența. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, Cornelia Ernst. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș vrea să vă urez mult succes în mandatul de președinție poloneză în această perioadă dificilă. Am vorbit despre dificultăți ale politicii de coeziune. E nevoie de o cooperare strânsă, de discuții intense, evident. Trebuie să facem acest lucru progresiv. Știu că e dificil. Propria experiență a fost, mai ales în ultima președinție, că această cooperare a fost extrem de dificilă, dar sper că vom reuși Ați stabilit obiective ambițioase și va trebui să lucrăm împreună. Apoi, categoriile intermediare de tranziție, la care v-ați referit puțin. E corect că va trebui să se facă distinția între regiuni care trec dincolo de 75% în comparație cu cele care depășesc 90% sau se află în jurul cifrei de 90%. S-a discutat despre distinția dintre aceste tipuri de regiuni și e foarte important să știm mai mult în amănunt în comisia noastră parlamentară. Întrebările mele sunt după cum urmează. A spus că în ce privește cooperarea transfrontalieră, vreți să faceți uh, pași suplimentari. Care sunt principalele aspecte? Eu vin dintr-o astfel de regiune, din estul Germaniei, în apropiere de Polonia și Cehia, acolo și locuiesc și deci m-ar interesa foarte mult să știu ce credeți dumneavoastră că sunt aspectele decisive ce vă propuneți să realizați. Și în al doilea rând, ați vorbit despre diverse instrumente de finanțare. Ce propunere aveți în legătură cu fondurile care trebuie să fie utilizate? Acestea sunt întrebările. Mulțumesc. <clears throat> Kilka pytań dotyczących. Mulțumesc. Mai multe întrebări s-au referit la cooperarea teritorială, CBC, MP. E clar că acesta este un punct important pe agenda noastră. Când vorbim despre cooperare teritorială în Europa, am spus deja acest lucru. Întotdeauna pentru noi acesta este un aspect pozitiv. Însă trebuie să așteptăm să vedem care sunt propunerile din partea Comisiei. De ce spun aceasta? Pentru că, din câte am auzit noi, din diversele discuții, conferințe pe care le-am avut până acum, se pare că există o serie de idei astfel încât mijloacele să fie oferite programelor și nu statelor membre. Nu știm până la urmă ce se va întâmpla cu frontierele interne și cele externe ale Uniunii Europene. Nu știm deocamdată și este o temă pe care trebuie să o dezbatem atunci când vom vorbi despre regulamente. E clar că mărirea dimensiunii financiare la acest obiectiv Cel puțin pentru noi, președinția poloneză, este o chestiune foarte importantă. Dacă vorbim despre acele regiuni, dar să mă scuzați înainte de acesta, uitați să vorbesc despre planul EMPI, dar pentru doamna Erika Maner. Programul de vecinătate așa cum există și alte țări care au un astfel de program de vecinătate pe care trebuie să-l gestioneze, am văzut că este foarte greu de implementat, în special în domeniul obiectivului 3, pentru că există multe obiective teritoriale în cadrul acestuia. Știm care sunt obstacolele și știm care sunt acele elemente care ar trebui fie armonizate, fie ar trebui aplicate în conformitate cu programul de cooperare teritorială. Din punct de vedere financiar, această parte reprezintă o sumă mai mică, însă, deși reprezintă un buget mai mic. Pentru președinția noastră este un lucru important și vom face tot ce putem pentru aceasta. Este un lucru pe care deja îl dezbatem. Pentru doamna Ernst, atunci când vorbiți despre acele regiuni de tranziție, am văzut că în propunerea Comisiei, aceste regiuni sunt identificate ca cele care au 70, între 75 și 90 la, 95% din PIB. Și aceste regiuni trebuie recunoscute ca niște regiuni dis, diferite, nu pot fi considerate în condiții de egalitate cu altele. Și în felul acesta răspundem practic și problemelor care au fost ridicate în președințiile anterioare. E vorba aici de abordarea teritorială care se aplică și anume ca programele să aibă resursele necesare pentru ca toate regiunile europene să se poată bucura de potențialul lor. Și pentru domnul Toiler, pentru a-i răspunde în legătură cu politica de coeziune și criza. Noi suntem convinși de faptul că politica de coeziune modificată, modificată însă în mod inteligent, este singura politică europeană care, tocmai prin abordarea sa orizontală, deci finanțarea mai multor capitole, infrastructură, inovare și așa mai departe, deci, toate punctele care sunt incluse practic în strategia UE 2020, toate acestea pot fi aplicate, pot fi implementate doar prin intermediul politicii de coeziune. Doar în felul acesta pot ajunge până la beneficiari și până la cetățenii de rând, prin această politică de coeziune care are acest sistem de implementare care funcționează foarte bine. De aceea este atât de important să avem o abordare rațională, eficientă și, în al doilea rând, este important procesul de simplificare, pentru că o politică eficientă nu este o politică care este liberă de orice fel de constrângeri. Nu, e nevoie de anumite constrângeri să se centreze pe anumite rezultate și, în același timp, să se aplice în mod rezonabil și consecințele unei astfel de politici s-au văzut în multe țări din Uniunea Europeană și vreau să mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase pe care le-ați adresat Poloniei în acest sens. Dorim deci să promovăm această politică și cred că am spus acest lucru și în prezentarea mea, avem nevoie de o astfel de politică de dezvoltare și de investiții în Uniunea Europeană, care este mai mult decât necesară acum, în această perioadă de criză economică și financiară în acest moment politica de coeziune are un rol esențial. Domnul Stavarakakis vorbea despre un alt lucru important. Regiunile sunt pentru noi un actor foarte important, un partener esențial. Vom uh, lua legătura cu acestea, vom organiza dezbaterile necesare și acest contract de parteneriat este foarte important. Mulțumesc, domnul Matula. Este ultimul vorbitor, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Felicitări Poloniei pentru perioada următoare. Felicitări Poloniei pentru rezultatele obținute pe fondul crizei, pentru că, așa cum apreciază statele membre ue polonia a fost un model de reuită în această perioadă de dezvoltare i de implementare a politicii de coeziune. Eh, probabil din prea multă modestie, doamna ministru nu a făcut referire la aceste rezultate obținute în Polonia. Totuși aș vrea să rog dacă poate să detalieze câteva aspecte ale acestei reușite, ale ministerului pe care îl conduce, care poate fi, exemplu care poate fi multiplicat și aș vrea să uh, o rog să se refere chiar și la gradul de absorție a fondurilor europene în Polonia, pentru că este un exemplu de bună practică. Felicitări de asemenea pentru importanța pe care am constatat că o acordă obiectivului 3, cooperare transfrontalieră și sunt convins că acest lucru se va întâmpla pe perioada, va continua pe perioada președinției poloneze. Mulțumesc! Thank you, Eh, Domnul Gagisc. Mulțu mulțumesc, doamna Gagisc. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să mulțumesc doamnei ministru și aș vrea, în primul rând, să mulțumesc colegilor mei din această Comisie de Dezvoltare Regională care au constatat care sunt consecințele utilizării fondurilor europene și în special în Polonia. Polonia a făcut un mare pas înainte și totul s-a făcut grație muncii dumneavoastră și a Ministerului de Dezvoltare Regională. În acest fel am reușit să profităm de pe urma acestor fonduri europene și Polonia a reușit să se dezvolte atât de mult. Așa că e bine că toți colegii noștri nu ne invidiază, ci din potrivă ne felicită. Doamnă ministră, am și o întrebare pentru dumneavoastră în legătură cu noile perspective financiare. În urmă cu ceva timp a existat o dezbatere înflăcărată pe tema acestor perspective financiare și politica de coeziune. Există două tipuri de atitudine aici. Există, pe de o parte, cei care doresc o mai mare Europa și o mai mare implicare a statelor membre și se dorește ca pe viitor să existe mai multe resurse pentru inovare, pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și așa mai departe. Există, pe de altă parte, o a doua, un al doilea tip de filozofie care se centrează pe aceste fonduri de coeziune care ar trebui utilizate pentru eliminarea decalajelor existente între diversele regiuni europene. Și atunci, doamna ministru, vreau să vă întreb cum putem pune cap la cap cele două atitudini, ambele importante, bineînțeles, depinde de punctul de vedere pe care îl ai, pentru că în unele state membre se gândește într-un fel, în altele în alt fel. O altă întrebare care a fost deja pusă aici, însă vreau să o repet pentru că este foarte importantă. Bugetele bune nu sunt uh, suficiente dacă ele nu sunt utilizate așa cum trebuie în statele membre. Și există aici uh, modalități de gestionare diferite în uh, statele membre. Ce va face președinția pentru a elimina obstacolele în acest sens? Și am vorbit aici de multe ori în Comisia de Dezvoltare Regională despre aceste obstacole, despre povara administrativă care face ca toate aceste resurse ale Uniunii Europene să nu fie folosite la maxim. De aceea vreau să vă întreb ce putem face noi de exemplu, guvernul britanic dorește să reducă aceste fonduri. Dumneavoastră, ce părere aveți? Mulțumesc! Oui, euh, merci, madame la présidente, madame la ministre, quelques questions. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă ministru, câteva întrebări uh, foarte precise în legătură cu mai multe lucruri. În primul rând, Fondul Social European. Cred că este un instrument foarte important în politica de coeziune socială. Însă, Cred că acesta va putea fi folosit la maxim doar dacă este independent, folosit independent față de strategia 2020. Chiar dacă ambele au același obiectiv, care este poziția dumneavoastră în acest sens? Referitor acum la politica de vecinătate și cooperare. Cred că avem nevoie de mai multe sinergii între fondurile existente. Și mă gândesc aici în special, pentru că lucrez în special cu țările ACP, mă gândesc la posibilitatea unei legături mai bune între fondurile FED și FEDER. Dumneavoastră aveți vreo inițiativă în acest domeniu sau nu? Au, s-au prezentat aici mai multe întrebări și cred că între timp am primit și răspunsurile pe care le așteptam. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Alain, Alain Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă ministru, vreau să fac un mic comentariu. Dacă vorbim despre aceste regiuni de tranziție sau intermediare, dumneavoastră ați vorbit despre praguri și ați spus că ar trebui ca aceste categorii intermediare ar trebui să fie marcate între 75 și 90% și cred că acest lucru mm, nu era dorit, practic uh, făcut această diferențiere la o limită atât de mică. Este important nu să punem noi praguri, să introducem noi praguri, ci să existe astfel de regiuni. Ceea ce dorim, așa cum spunea un coleg de-al nostru, este să avem o mai mare simplificare. Deci, un simplu comentariu față de spusele dumneavoastră, doamnă ministru. Mulțumesc și domnul Van Nistelrooy, care va lua cuvântul în încheierea dezbaterii. Mulțumesc. Doamna ministru, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Polonia, într-adevăr, se află în centrul Europei, iar președinția poloneză este în centrul politicii de coeziune și ne dă o experiență foarte bună în acest sens. Însă, ceea ce este interesant este abordarea dumneavoastră referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate. Aș dori să vă adresez o întrebare. În comisia noastră avem senzația că ar trebui să întărim cooperarea transfrontalieră și să o aducem la nivelul politicii regionale. Însă, care este părerea dumneavoastră? Pentru că aici, în comisia noastră, părerile sunt oarecum divergente. rzeczywiście, rzeczywiście mnie jest ciężko mówić. Mulțumesc. Într-adevăr, e foarte greu să vorbim aici despre modelul polonez. E clar că Polonia este un exemplu în mai multe domenii în ceea ce privește politica de coeziune, însă pentru că domnul Matula a pus întrebări în acest sens, pot să spun următoarele. Trei comentarii pe care aș putea să le fac, care mi se par esențiale. În primul rând, fiecare țară poate face acest lucru și anume um, construirea acelei capacități administrative. E nevoie de o capacitate administrativă foarte bună, care să funcționeze bine. În al doilea rând, regionalizarea. În Polonia am avut mai multe probleme la început, însă până la urmă rezultatele au fost foarte bune pentru ca gestiunea fondurilor, cel puțin parțial la nivel regional, să fie o reușită. Și în al treilea rând, cred că n-ar trebui să ne fie frică de riscuri, ar trebui să asumăm, să ne asumăm anumite riscuri și dacă suntem convinși că vom reuși să obținem obiectivul scontat, trebuie să mergem până la capăt. Încă un comentariu pe care aș vrea să-l fac. Dacă vorbim despre eficiența Poloniei, despre utilizarea fiecărui bănuț, în Polonia s-a vorbit întotdeauna despre cum pot fi uh, folosiți banii în mod eficient. Deci, care sunt rezultatele noastre? și ultimii ani ne arată că am făcut lucrurile destul de bine. Doamna Lucașescu ne-a întrebat în legătură cu bugetul și contradicțiile care există. Eu una nu cred că există atâtea divergențe. Nu există nicio divergență dacă vorbim de implementarea politicii de coeziune și de strategia UE 2020. Aceasta nu intră în contradicție cu susținerea anumitor regiuni care au rămas oarecum în urmă și care au nevoie de mai multă politică de coeziune. Dacă avem o abordare în cadrul căreia fiecare regiune prezintă un anumit potențial care trebuie stimulat, care trebuie susținut, atunci lucrurile pot merge foarte bine. De exemplu, ce s-a întâmplat în Polonia, regiunea estică, care este regiunea cea mai săracă. Acesta este un exemplu foarte foarte bun, s-au folosit foarte multe resurse pentru inovare, pentru educație. Deci au fost promovate acele acțiuni care au de-a face cu strategia UE 2020. Președinția poloneză a înțeles foarte bine acest lucru și consideră că nu există niciun fel de contradicție. Pentru domnul Olot, vreau să repet ce am spus mai devreme. Președinția poloneză consideră că politica de coeziune este o politică esențială pentru orice fel de strategie. De exemplu, strategia UE 2020 include și această politică de coeziune care este esențială pentru ca ea să dea rezultate. Deci, dacă vedem care sunt consecințele, care sunt rezultatele, să vorbim mai mult despre rezultate și nu despre acele nereguli despre care vorbim în mod normal și care, de fapt, nu sunt atât de importante, dacă ne centrăm însă pe rezultate, până la urmă, doamnelor și domnilor, vom da dovadă de gândire strategică pentru această strategie UE 2020. E clar că această strategie poate fi aplicată prin politica de coeziune. Dacă vorbim despre fondurile de dezvoltare și fondurile structurale, e clar că această temă o vom aborda până la sfârșitul președinției noastre. Un lucru esențial pe care dorim să-l susținem este coordonarea între fondurile existente. Este un lucru primordial și tocmai de aceea ni se pare atât de importantă acea propunere a cadrului strategic, cadrul strategic comun, care ar face legătura între politica de coeziune, politica agricolă comună și politica de pescuit comună. Și, practic, coordonarea între toate fondurile. Este o temă pe care trebuie să o rezolvăm și să o dezbatem. Pentru domnul Cader. Eu n-am spus că ar trebui să facem o diferențiere între diversele regiuni, deci între regiunile care au peste 75% și cele care au 90%. Eu consider că ar trebui să ne, să ne gândim doar la acele condiții specifice ale regiunilor pentru această, aceste regiuni condițiile cele mai interesante și cele mai utile pentru ele. Nu vorbim aici de o diferențiere și de o separare a acestei categorii în două, deci cei cu 75 și cei cu 90%, ci de obținerea acestor fonduri. Și un ultim comentariu pentru domnul Van Nistelrooy în legătură cu cooperarea transfrontalieră. Am vorbit despre aceasta un pic mai devreme. Vreau să vă mulțumesc pentru declarația pe care ați făcut-o, pentru declarația Parlamentului în vederea cooperării în acest domeniu. Am înțeles că aici la Parlament această dezbatere este destul de înflăcărată, în special pentru acele state membre care utilizează foarte mult acest instrument. La sfârșitul anului trecut a fost prezentat un document neoficial din partea cinci state membre în care se vorbea tocmai despre neutilizarea acestor instrumente și de dificultățile cu care se, de care se lovesc statele membre pentru aplicarea lor. Și uh, Comisia trebuie să realizeze o evaluare în acest sens, iar obiectivul nostru și sper să putem face progrese în dezbaterile noastre, obiectivul nostru, după cum spuneam, este acela de a face legătura între toate aceste instrumente și obiectivul 3 al politicii de coeziune și cooperare teritorială. Mulțumesc. Mulțumim și noi, doamna ministru. Sper că pot să spun în numele nostru al tuturor că apreciem foarte mult angajamentul președinției poloneze pentru a realiza cât mai repede cu putință pregătirea noii politici de coeziune în această perioadă de după criză. O perioadă foarte dificilă și, așa cum ați spus, doamnă ministru, Președinția poloneză dorește să contribuie foarte mult la ieșirea din criză și să pună bazele necesare unei creșteri economice care să ne aducă locuri de muncă durabile și o mai mare competitivitate. Cred că ne putem lua angajamentul aici, în numele Comisiei, că vom face în continuare presiune asupra Comisiei Europene pentru a prezenta, pentru a oferi Parlamentului noi regulamente, credem că nu există nicio justificare pentru a mai admite întârzieri pentru că nu putem aștepta alte regulamente care încă n-au fost elaborate. Așa că termenul de până în septembrie pentru prezentarea regulamentului asupra politicii de coeziune este unul foarte bun. Sper ca Comisia să-l adopte până atunci. Vă mulțumim foarte mult pentru această cooperare deosebire, deosebită, pentru schimbul de opinii foarte bun pe care l-am avut și așteptăm același lucru și pe viitor. Mulțumim! Thank you. Uh, <laughs> usual. Uh, dear colleague, I'm starting the vote. Dragi colegi, începem votul. We are starting the vote. Can we check? Începem votul, spune doamna președintă. Vă rog să fiți atenți. Haideți, verificați-vă consolele de vot, introduceți cardurile de vot pentru a vedea dacă funcționează. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Aș vrea să-i rog pe asistenți, dacă au de vorbit, să iasă din sală. Asistenții nu ne lasă să votăm. Ce generalizări. I would like you to check whether the machines and your cards are working. S-a deschis votul și aș vrea să vă rog să verificați dacă vă funcționează consolele. Dacă nu sunt colegi încă dumneavoastră, vă rog să verificați și acele console. S-a închis votul, mi se spune. Testul a fost uh, reușit, așa că trecem direct la primul vot de pe ordinea de zi. Este vorba despre Michael Toirer. Micael, ești gata? Avem 98 de amendamente. Am reușit să um, formulăm multe amendamente de compromis, dar totuși sunt și amendamente ce vor fi votate separat. O să încep cu amendamentul 5. Cine, compromis 5. Cine se adoptă. Amendamentele 30 și 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 33 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 34 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă spune doamna președinte. 7, compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, amendamentul 54, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, compromisul 8, cine este pentru, compromisul 8, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 77 pentru, 78 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum îmi cer scuze, spune doamna președinte, dar trebuie să votăm 67. Deci ne întoarcem la 67, dragi colegi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 83 și 84 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93, cine este pentru, împotrivă, un amendament oral am avut aici. Se opune cineva amendamentului oral? Nimeni. Deci votăm 93 astfel modificat. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă compromisul 15. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum considerente. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 și 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, amendamentul 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 și 23, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Deci verificăm 22 și 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul 9 de la employment. Amendament oral. Cine se opune acest amendament oral? Mm, îl votăm. 9 modificat. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mergem la 10. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea 1, amendamentul 13 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea 3, amendamentului 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5. 15 este caduc. Trecem la 16. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 17. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul A pentru, împotrivă. Verificăm considerentul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul nu, votul final, spune doamna președinte, electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări lui Michael. Acum trecem la raportul doamnei Mănescu privind modernizarea achizițiilor publice. 51 de amendamente și aici și am, avem 10 amendamente de compromis. Mai avem voturi pe amendamente, totuși. Putem începe votul. Compromisul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, spune doamna președinte. Compromisul 6 s-a votat deja. L-am votat și dumneavoastră v-ați opus, dar am înțeles că a fost o greșeală. Putem trece acum la am votat 21, l-am adoptat și acum trecem la 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30, 43, spune doamna președinte, și 44. Avem vot pe părți, deci votăm prima parte a celor două amendamente. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dacă nimeni nu cere să verificăm, ba nu, iată mi se cere, verificăm cea de-a doua parte a votului comun pe 43 și 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge 26 la 20. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 49, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Compromisul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și mergem acum la, trecem acum la votul final, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și 44 voturi pentru, deci felicitări doamnei Mănescu. Acum avem votul uh, privind semestrul european, avizul lui Michael Teurer. Compromisul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Un amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Atunci votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 17 cu amendament oral, se opune cineva, amendamentul oral nu, atunci votăm, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, verificăm amendamentul 17 modificat cu amendamentul oral, s-a deschis votul, s-a închis votul, Se adoptă cu o mare majoritate 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Compromisul 5, spune doamna președinte, am sărit peste el. Cine este pentru compromisul 5? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5. 20, amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu mare majoritate. Felicitări raportorului. Acum trecem la o agendă pentru noi competențe și locuri de muncă, Monica Smolcova. Putem începe votul. Compromisul 1, cine e pentru, cine împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 7, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru. De ce 27? Nu, 26. Cine e pentru, împotrivă? 26. 25 nu s-a adoptat. Îmi pare rău. Deci votăm 26 din nou. cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum trecem la compromisul 6. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru. 32. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la 36. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 37. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 7. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cred că s-a respins, dar dacă nimeni nu strigă să verificăm, nu verificăm. A doua parte de la 48, da? A doua parte de la 48. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 49, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 53, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum vot pe părți la 54. Prima parte, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. Trecem la 55, ne pentru împotriva abțineri se respinge. 56 cu amendament oral. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Deci, în forma modificată, 56, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și 59, cine e pentru, împotriva, abține, se respinge. Și acum votul final, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă felicitări Monicăi Smolcova. Thank you. Mulțumesc. Trecem acum la raportul lui Herman Winkler cadrul strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE. Putem începe votul. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Cine e pentru, împotrivă, Verificăm așadar amendamentul 9. Se deschide votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul 10, amendament oral, cineva împotrivă? Nu. Deci, în forma modificată, amendamentul 10, cine e pentru? Împotrivă? Nu știu, la amendamentul 10, pentru că nu ridicați bine mâna. La... Deschidem votul la amendamentul 10. The vote is closed. S-a închis votul. 26. Se adoptă cu 26 voturi pentru. Amendamentul 14, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. Compromisul 3, cine e pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Manuatul 28, cine e pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45, vot pe părți. Votăm a doua parte, nu? Nu, prima parte. Deci 45, prima parte. Cine e pentru, împotriva abțineri, se respinge. A doua parte, cine e pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 8, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 57, amendament oral, nimeni împotrivă. Deci votăm în forma modificată amendamentul 57, modificat. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Hmm? Compromisul 9, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 68. Cine e pentru, cu amendamentul oral la 68 nu e nimeni împotrivă, deci votăm în forma modificată amendamentul 68, cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, acum cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, a doua parte, de la 72, cine e pentru, cine e împotrivă? abțineri, se respinge. Și acum votul final. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul și se adoptă felicitări. Dragi colegi, Domnul Toiler a rugat să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Vreau să vă mulțumesc pe scurt tuturor celor care au lucrat la cele două rapoarte pe care le-am avut. Primul meu raport în Parlament. În orice caz, vă mulțumesc și raportorilor din umbră, secretariatului și consilierilor pentru buna cooperare. Președinte, mulțumesc mult tuturor. Începem imediat audierea, deci vă rog să nu părăsiți sala. Cine trebuie să plece? se rugați să o facă fără prea mult zgomot. Și acum trecem la punctul 16, pentru că ambii vorbitori invitați sunt aici. E o audiere foarte importantă privind cooperarea interregională în contextul cooperării regionale și urbane. Aș vrea să vă informez că am invitat doi vorbitori pe domnul Michel Lomblin, director pentru programe la Interreg 4C, asistenții și consilierii politici. Aș aprecia dacă nu ați uh, discuta în sală, spune vorbitoare. Și Jean-Loup Drubini, directorul secretariatului Urbact. Și fără întârziere o să dau cuvântul invitațiilor. Puteți să vă așezați unde doriți. You're welcome here. Sorry. Just yes. Bonjour. Um, dear colleagues, as we are Dragi colegi, pentru că ne apropiem de negocierile regulamentului după vara, vom avea tot mai multe mini-audieri pentru înțelegem mai bine specificitățile și au ascultat și comentariile privind perioada actuală de la cei responsabili de instrumente individuale care am dorit să continue și pe viitor. Iată de ce sunt esențiale aceste mini-audieri pentru toți cei care vor să ia decizii privind viitorul cu deplină responsabilitate, cu simțul răspunderii. Și îl invit pe domnul Lamblin, primul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. marche. Ok. Merci beaucoup. Uh, ma présentation... Prezentarea mea va fi însoțită de niște diapozitive care vă vor ajuta să înțelegeți că limba de lucru acestui program e engleza. Cu toate acestea, pentru prezentare și având în vedere mijloacele de care dispuneți de traducere, spune vorbitorul, voi face prezentarea în franceză, făcând distinție. Și sper că se vedea mai bine decât cu albastru pe negru. O să vedem până la sfârșit. Prezentarea mea se descompune în trei părți principale. Prima se referă la caracteristicile de program, a doua la rezultate atinse în această etapă și a treia, ideile pentru viitorul cooperării interregionale. Ne situăm în obiectivul de cooperare teritorială europeană, care este acest mic obiectiv uh, care reprezintă 8,7 miliarde de euro, adică 2,52% din politica regională. Politica regională în toate acestea reprezintă 0,1% din acești 2,52%. Un mic, mic buget. Cu toate acestea, având în vedere natura activităților, adică schimburile de bune practici, de strategie, schimburi de politică care funcționează dintr-un stat uh, în altul, dintr-o regiune în alta, aceste 21 de milioane de euro care servesc la finanțarea acestui program permis să se realizeze lucruri foarte interesante. Vedeți când programele de cooperare care se cheamă programele Interreg, care se împart în trei dimensiuni, A, B și C. A este cel mai cunoscut pentru că pe plan local se referă la cooperarea transfrontalieră, 53 de programe care permit să depășim dificultățile de la frontieră, programele apoi transnaționale, număr de 13, să avem viziuni uh, de spațiu mai largi, să tratăm probleme care nu pot fi abordate în programele de cooperare transfrontalieră și, în fine, programele interregionale și de rețea, între care se află și Interreg 4C cu acel buget de 321 de milioane de euro și puțin mai târziu un alt program care o să vă fie prezentat de domnul Drivini și anume programul URBACT. Iată zonele acoperite de Interreg 4C, care implică cele 27 de state membre, care le se adaugă Norvegia și Elveția. Caracteristicile principale sunt că nivelul nostru de intervenție e foarte ridicat pentru că permite să se sprijine proiectele din regiunile de convergență în uh, quantum de 85%, în timp ce toate celelalte regiuni, inclusiv unele destul de bogate, sunt sprijinite la nivel de 75%. Acest nivel ridicat justificat de faptul că această cooperare impune un efort de angajament față de celelalte regiuni europene. Și totalul FEDER este de 321 milioane de euro, din care 302 direct rezervate pentru proiect. Câteva cuvinte despre guvernanța și program. Există un comitet de urmărire compus din 29 de state, autoritate de gestiune în uh, Patcale și secretariatul care se situează la Lille cu 30 de persoane. Există 20 de persoane la Lille și 4 în Europei la Rostock în est, la Katowice, în vest cineva care se ocupă de statele din vest, la Lille, și în sud, în Valencia. Aceste puncte de informare care au rolul de a anima programul în aceste diverse zone sub responsabilitatea Nord unei bănci de investiții din Schleswig-Holstein în vest, Ministrul Dezvoltării Regionale, în uh, vest echipa noastră, în sud uh, generalitatea din Valencia. Ca orice program european de această natură, avem o autoritate de gestiune, o Managing Authority, în uh, Patcale, împreună cu regiunea Valonă pentru a găzdui secretariatul și nu doar secretariatul Interreg 4C, ci și programul Interreg 4B transnațional Europa de Nord-Vest și programul 4A Totalitatea celor trei programe reprezintă 830 de milioane de euro, ceea ce face din regiunea Nord-Pat-Cale cea mai importantă autoritate de gestiune a obiectivului de cooperare, cu un personal de 55 de agenți cu totul. Obiectivul Interreg 4C este în câteva cuvinte, de a îmbunătăți eficacitatea politicilor de dezvoltare regională, de a nu reinventa roata, ca să spun așa, peste tot unde putem, unde s-au înregistrat succese sau s-a comis greșeli. Deci e bine ca o regiune să afle să nu repete greșelile comise de alții, din potrivă să urmeze bunele exemple. Avem două domenii, domeniul inovației și al mediului înconjurător, urmând în acesta prioritățile de la Lisabona și de la Göteborg în uh, momentul în care s-a redactat programul nostru. Programul nostru e foarte popular pentru că în total înregistrăm cam 14.000 de parteneri care au depus candidaturi la 1360 de proiecte. Evident că nu au câștigat toți în cele patru apeluri de proiecte. Cu toate acestea, am aprobat, uh, Comitetul de Conducere au aprobat 122 de proiecte care asociază peste 1300 de colectivități și anume 82% din regiunile NATS 2, această unitate geografică a Uniunii Europene. Fiecare dintre aceste proiecte asociază 11 parteneri în total. Pe plan financiar, m-a angajat două treimi din buget, ne mai rămân 100 uh, de milioane de euro disponibili și care vor face obiectul unor decizii la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. În ce privește temele și nu se vede foarte bine, din păcate, pe acest diapozitiv, printre cele mai de interes pentru regiuni se află inovațiile și transferul de tehnologie, în partea stângă, apoi antreprenoriat și dezvoltarea IMM-urilor, a doua coloană cu albastru, mai spre dreapta o coloană verde destul de dezvoltată, tot ce ține de energie și domeniul transportului, cam două treime energie, o treime transport. Și climate change, a doua coloană mare cu verde, care e mai dezvoltată. În ce privește participarea statelor, mă bucur acum că acest diapozitiv e mai clar, pentru că și dacă trebuie să faceți eforturi aproape ca la un examen oftalmologic, vedeți că printre primele 10 state înregistrăm faptul că Ungaria, România, Polonia sunt deja în uh, vârf, în top 10 uh, al țărilor care participă la program și ne bucurăm foarte mult, adică acțiunea noastră de comunicare, mulțumită în special sprijinului punctului de informare de la Katowice, a dat roade. În mod tradițional, în vârf îi găsim pe italieni care au gena cooperării de pe vremea lui Marco Polo sau chiar lui Cristofor Columb. C'est un fait, c'est un fait. Et depuis de nombreux progr- și după numeroase programe europene avem trei obiective operaționale principale. Primul, schimbul de experiență, al doilea, transferul de bune practici și al treilea, îmbunătățirea politicilor regionale. În acest sens, înțelegem că lucrăm doar cu colective publice, fie în stare pură, fie cu organisme cu dominantă publică de la un stat sau de la o legislație la altele. În domeniul schimbului de experiență, ce putem spune este că în 99% dintre proiecte avem un parteneriat care este un uh, melanj de regiuni de convergență și de competitivitate. Adică există un element de atractivitate a regiuni de convergență spre succese, dar sper și spre eșecuri înregistrate de regiuni de competitivitate pentru a nu repeta aceleași eșecuri și, din potrivă, evident, să dezvoltăm succesele. În domeniul transferului de bune practici am înregistrat peste 1100 de bune practici în cele 41 de prime proiecte. E mai tehnic acum, dar în total avem, după cum ați văzut, 122 de proiecte care sunt operaționale. Nu obținem rezultate acum decât de la primele 41. Vă cer scuze pentru aceste detalii, deci doar pentru aceste uh, am înregistrat la 41 de proiecte 1100 de bune practici și 29 dintre acestea au fost deja transferate cu succes. Care e diferența între o bună practică și o politică? Una ar fi uh, triajul selectiv la sursă al deșeurilor. O politică ar fi politica regională de tratare a deșeurilor. Sper că vă dați seama care e diferența. Pentru politică trebuie să se aplice credite, ceea ce nu e cazul la transferul de practici. Unde va trebui pur și simplu să se transfere cunoștințele de la o colectivitate la alta. O să trec peste unele exemple pentru a ajunge imediat la efectul de pârghie al programului nostru, așa cum ne înregistrăm printr-un tip aparte de proiect, proiecte de capitalizare care cer ca în parteneriat să existe autorități de gestiune care să fie beneficiare ale bunelor practici. Adică în actuala perioadă de programare să se pună în aplicare deja transferurile de bune practici. Vedeți că pe linia de jos cam 7 milioane de euro au fost consacrate acestor șase proiecte de capitalizare și aceste 7 milioane de euro din Interreg 4C au avut un efect de pârghie de 82, pentru că aplicarea de bune practici care ea nu se poate face cu fonduri de cooperare, ci cu fonduri de la programele regionale. A avut un efect asupra 573 de milioane de euro în aplicare, mulțumită finanțării programelor regionale care au fost influențate de cooperare. Al treilea obiectiv operațional, după cum vă spuneam, de a îmbunătăți politicile de dezvoltare regionale și locale, Vedem aici că 50 de politici naționale, regionale sau locale au fost îmbunătățite prin cele 40 de prime proiecte. Ca să vă faceți o idee de ordinul de mărime a ce poate să devină la sfârșitul programului, vom avea cam 200 de operațiuni la sfârșitul programului. Cu un rezultat de acest gen ne putem gândi așadar că se îmbunătățesc cam 250 de politici regionale în Europa. În ce privește viitorul cooperării interregionale, fiecare succes are și reversul lui. Suntem destul de populare, având în vedere nivelul de intervenție în special. Inconvenientul, bineînțeles, este că cererea e puțin cam prea mare și că avem o povară de muncă care depășește mijloacele de care dispunem, inclusiv cele bugetare actuale, deci ne vom gândi pe viitor la acest nivel de subvenție și vom încerca să măsurăm de asemenea. Vom face propunere în orice caz, sper, cu Comisia Europeană pentru ca impactul proiectelor să poată fi măsurat nu doar în actuala perioadă de programare, ci și dincolo de ea, pentru că adesea se întâmplă și o muncă pe care o, o dau stagerilor în fiecare vară, să poată măsura impactul, dar impactul apare la 3 sau 4 ani după perioada de programare și e Păcat pentru Interreg 4C că nu se știe, dar mai ales pentru Europa, pentru că dacă paginile internet sau însărcinați emisiuni mai sunt acolo, nu se poate vedea care a fost impactul unei politici europene cu privire la realitatea cetățenilor când e vorba de un program nu atât de abstract, dar atât de strategic, ca Interreg 4C, unde se fac schimburi de idei și de politici nu putem avea rezultate în perioada actuală de programare, deci va trebui să ne gândim la mijloace pentru a putea măsura acest lucru. Pe viitor, evident, dacă statele decide în acest sens să îmbunătățim Interreg 4C, vom lucra să focalizăm puțin mai mult uh, ținta care este propusă la autorități publice cu privire la cele două priorități și, evident, la prioritățile Uniunii Europene, strategia pentru anul 2020, vom sugera să lucrăm și în ce privește guvernanța, pentru că să vedem cum gestionăm politicile regionale, ni se pare la fel de important ca și a face schimburi cu privire la inovație sau mediul înconjurător. Um, je uh, passer sur... Cred că ar fi mai bine să trecem peste această parte a diapozitivilor pentru că le puteți consulta după aceea și pe site-ul nostru pentru a putea uh, prezenta un film foarte scurt care ilustrează foarte bine o operațiune MKV cum să faci ca cunoștințele să funcționeze. E vorba de un proiect de transfer de inovații pe piață care a mers foarte bine și ilustrează de asemenea în mod exemplar felul în care funcționăm noi. Sper să nu apară în uh, culoare albastru închis, să apară în culorile care trebuie. What do telescopes, contact lenses, remote controls, CDs, lasers,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 Eh, Dragi colegi, vom da acum cuvântul domnului Jean-Luc Drubini, eh, șeful secretariatului Urbact, eh, și dânsul va fi la fel de convingător pentru a prezenta importanța acestor rețele între orașele europene. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă rog. Merci de votre invitation. Euh, Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Voi vorbi tot în franceză. După Interreg 4C, uh, eu sunt eu sunt degețel. Uh, suntem uh, de la programul urban, vă aduceți aminte de acest program, inițiativă comunitară pentru cartier, cartierele defavorizate și uh, Urbact, practic, implementează, s-a născut în urma acestor programe urban pentru a pune în rețea programele urban și orașele care intrau în aceste programe. Programul actual s-a înființat în 2007, când Uniunea Europeană și statele membre adoptau Carta de la Leipzig, deci o nouă concepție a politicii urbane, a dezvoltării integrate și durabile. Există deci o convergență în timp și din punctul de vedere al filozofiei politice între această carte de la Leipzig și crearea Urbact. E vorba de patru obiective și o singură viziune. Dezvoltarea schimburilor de experiență și a bunelor practici, noi cunoștințe și ceea ce numim capitalizarea, care provine practic din aceste schimburi de experiență, diseminarea informațiilor și a cunoștințelor pentru ca și alții să poată beneficia de pe urma lor și, al patrulea element, susținerea actorilor implicați în politici urbane. Există și o viziune și anume aceea că acest program nu este doar un program de schimb pentru a putea face turism urban, ci un program de schimb care dorește să promoveze politica urbană integrată și durabile. Vom insista aici foarte mult asupra metodelor utilizate care sunt principalele informații pe care ar trebui să le aveți. E vorba de un program care acoperă întreaga regiune europeană Uniunea Europene. S-a adăugat aici și Norvegia și Elveția în plus și avem la ora actuală 29 de rețele tematice și de grupuri de lucru. E vorba deci de o rețea mai mică decât cea pe care v-a prezentat-o domnul Lamblanc. 330 de parteneri, între care 289 de orașe europene și aceasta un alt lucru important de spus, asupra căreia voi reveni și mai târziu, este că reprezentăm 50% orașe în zona competitivitate și 50% orașe în zona de convergență. Deci, uh, Comitetul de Supraveghere are practic uh, acest echilibru foarte puternic pe care l-am respectat întotdeauna. Urbact înseamnă să încercăm să lucrăm și cu autoritățile de gestiune la nivel uh, orășenesc, deci aceste orașe sunt implicate încă de la început cu autoritățile de schimb ale programelor operaționale. Reprezentăm de asemenea o comunitate de lucru cu 4500 de parteneri, actori implicați în viața de zi cu zi a acestor proiecte. Bugetul Urbact este de 69 de milioane de euro, din care 80% sunt finanțate de către FEDER, deci un buget redus. Cum funcționăm? Facem practic un apel de proiecte, două de fapt, și pregătim cel de-al treilea apel de proiecte pentru decembrie 2011. Acesta va fi al treilea și ultimul. Previziunile noastre arată că Urbact ar fi ajuns la 450 de orașe în Europa până la sfârșitul acestei perioade. Și vreau să vă adaug aici că programul Urbact este gestionat de către Franța, care este autoritatea de gestiune a programelor pentru toate statele membre, așa cum v-ați dat seama din faptul că sunt francez. Aceasta este harta cu toate orașele partener ale programului Urbact. Două comentarii în legătură cu această hartă, care arată succesul pe care l-a avut acest program. Orașele sunt uh, echilibrat prezentate pe ansamblul Europei. V-am arătat că există 50% de orașe în zona competitivitate, 50% în cealaltă zonă și acesta este primul comentariu pe care doream să-l fac. În al doilea rând, dacă ne uităm la această hartă, ne dăm seama că orașele partener reprezintă 17 capitale europene, dar și orașe mai mici de 10.000 sau de 15.000 de locuitori. Media, în general, este între 100.000 și 250.000 de locuitori pe oraș. Care sunt temele noastre de lucru? V-am spus că acest program a apărut în 2007, în urma strategiei de la Lisabona și de la Göteborg, deci e clar că urmăm strategia de la Lisabona. Pe de o parte, orașele trebuie să genereze locuri de muncă și activitate și pe de altă parte, orașele trebuie să fie atrăgătoare și să dea dovadă de coeziune, deci să gestioneze toate dificultățile de integrare socială la nivel urban. Câteva cuvinte acum în legătură cu ce este practic o astfel de rețea tematică Urbact. E vorba de un grup de orașe care a ales o anumită temă și a prezentat-o în cadrul unui proiect. De exemplu, o rețea tematică referitoare la abandonul școlar prematur și ce se poate face în acest sens. Am avut, de exemplu, un astfel de proiect prezentat de orașul Rotterdam. Sau, un alt exemplu, crearea de parcuri uh, științifice în orașele uh, de mărime mijlocie. Deci se lucrează în domeniul mediului, de exemplu vehiculele electrice, modalități de transport alternativ, un oraș austriac care lucrează în programul uh, Active Transport și alte programe în cartiere defavorizate, de asemenea în uh, centrul istoric. În acest sens există cereri foarte numeroase. Deci avem o temă, un program de lucru, o strategie de comunicare, un buget forfetar care este limitat, cu o rată de finanțare a programului de cooperare teritorială, care ajunge până la 70% pentru zonele de competitivitate și până la 80% pentru zonele de convergență. Și față de ce a spus domnul Lamblan, poate o mică diferență în legătură cu viitorul acestei rate de finanțare. E clar că orașele au avut de suferit de pe urma crizei financiare. Există o serie de orașe care ne-au spus că chiar dacă trebuie să plătească doar 10 sau 20%, acest procent este foarte ridicat. Este o dificultate pe care am început să o avem deja cu anumite orașe grecești și s-ar putea să avem această problemă pe viitor și în alte state membre. Deci va trebui să ținem cont de ea. E vorba de asemenea de o durată limitată pentru astfel de rețea, 3 ani, un număr limitat de parteneri pentru a fi mai eficienți. Știm că dacă avem un număr prea mare de parteneri, rețeaua nu este atât de eficientă, gestionarea acestei este mai dificilă și am uh, dorit să impunem criteriul de calitate și de excelență. Practic, criteriile de evaluare a candidaților, a proiectelor prezentate, depind de aceste elemente. Încercăm să facem ca rezultatele să fie cât mai bune cu putință. Avem deci un sistem original, unic, aș spune eu, în programele de cooperare, și anume că această perioadă de 3 ani este împărțită într-o perioadă de dezvoltare de 6 luni și o perioadă de implementare de 30 de luni după aceea. Iar la sfârșitul perioadei de dezvoltare de 6 luni, Comitetul de Supraveghere poate să pună capăt unui proiect dacă consideră că acel proiect nu are șanse de reușită. și acest lucru cred că face ca această calitate a proiectelor să crească foarte mult. Am insistat de asemenea asupra metodei Urbact, pe care am dezvoltat-o foarte mult. Scopul nostru este acela de a promova dezvoltarea urbană integrată și tocmai de aceea am încercat ca și din punct de vedere metodologic să mergem în această direcție. Programul Urbact, care este un program de schimb, se caracterizează prin faptul că fiecare oraș partener trebuie să elaboreze un plan de acțiune locală la sfârșitul programului. În al doilea rând, fiecare oraș partener trebuie să-și ia angajamentul pentru a-și elabora planul de acțiune locală, ținând cont de un grup de lucru local care pune la oaltă toți partenerii implicați în acea temă. Dacă ne gândim la exemplele pe care le-am prezentat mai devreme, mai devreme, de exemplu Rotterdamul sau alte orașe, avem reprezentanța municipalității, avem uh, reprezentanța ai asociațiilor locale, ai asociațiilor de familii și a lumii afacerilor. Deci acest grup de lucru local face ca toți partenerii să lucreze împreună. Al treilea punct important. Am încercat și încercăm în continuare să lucrăm încă de la început cu autoritățile de gestiune a programelor naționale pentru a putea avea un, o finanțare a programului de acțiune locală. Iar uh, slăbiciunea proiectului nostru este faptul că Urbact nu prezintă o legătură foarte clară cu programele naționale, deci nu există o prioritate de finanțare a planurilor de acțiune locală. Autoritățile de acolo trebuie convinse pentru a face acest lucru. Secretariatul nostru este foarte prezent, însoțește întotdeauna lucrările fiecarei rețele și, bineînțeles, avem și o expertiză foarte ridicată. Există acest proces de capitalizare pe care l-aș defini ca un proces de uh, fabricare a cunoașterii, să zicem. La nivelul programului și a rețelei am pus la dispoziție instrumentele necesare pentru a putea trece de la acest schimb de bune practici la o adevărată construire a cunoașterii care să poată fi utilizată după aceea, deci să fie transferată spre alte orașe care nu sunt neapărat parteneri ai Urbact. Pentru că majoritatea acestor orașe, oricum, prin definiție, nu pot fi incluși în această rețea. Insistăm, deci, la nivelul proiectelor și la nivelul programelor asupra acestui element. Ce putem face? În primul rând, planurile de acțiune locală. Tocmai avem uh, un, o primă parte cu 20 de acțiuni tematice, deci 200 de planuri de acțiune locale care se încheie acum și care vor fi implementate după aceea de orașele partener. Bineînțeles, că trebuie să facem și sinteza acestor proiecte, acel proces de capitalizare și aici nu e vorba de a produce un document de mii de pagini, ci avem nevoie de un rezumat foarte clar cu exemple clare care să ne ducă la această construire a cunoașterii. Fie prin organizarea de seminarii de lucru, de exemplu, fie prin publicarea de articole publicăm, de exemplu, în revista La Tribune. De asemenea, vom avea un astfel de articol publicat peste două luni. Ne ocupăm de asemenea de răspunsul pe care îl dau orașele la această criză financiară. Am publicat un articol în acest sens și toate evenimentele pe care le organizăm noi sunt, în primul rând, uh, ocazii pentru a lucra împreună. Am avut, de exemplu, o, avem, de exemplu, programată o întâlnire la Universitatea de la Cracovia cu uh, membrii grupului de lucru de acolo. Va participa doamna Hübner și îi invităm uh, pe membrii nu doar pentru a se simți bine acolo, ci pentru a lucra împreună și chiar azi dimineața am uh, trimis încă o dată scrisoarea de invitație pentru fiecare participant. În această scrisoare se vede foarte clar că, practic, scopul întâlnirii noastre este acela de a lucra. Și aceasta este o parte importantă a contractului nostru. Care este politica de comunicare pe care o avem? Publicul căruia ne adresăm sunt cei care lucrează în orașe. Însă cum ajungem la ei? Aceasta este o adevărată dificultate pentru noi. Încercăm să fim proactivi și, ținând cont de faptul că publicul nostru este atât de larg, ne adresăm acestuia în, special pe pagina noastră web – Acolo sunt prezentate toate informațiile în legătură cu rețelele noastre, care sunt actualizate des și avem legături cu site-uri web din alte țări, din state membre. Avem acorduri cu 20 de, de state, din Polonia, Portugalia, Spania și așa mai departe. E vorba de site-uri web care practic traduc în limba lor informațiile pe care avem la Urbact. În felul acesta putem fi mai aproape de cetățenii din acele țări. Iată, vroiam să insist asupra acestui element și încă un punct referitor la comunicare. Programe de genul Urbact pot ajunge la un astfel de transfer de cunoștințe doar dacă sunt susținute și de statele membre. Deci cunoștințele noastre trebuie preluate de statele membre și difuzate la nivel național. Nu ne putem imagina că de la Bruxelles suntem în stare sau de unde avem birourile noastre, suntem în stare să trimitem informații la zeci de mii de persoane în diferite țări trebuie să ne bizuim pe statele membre care trebuie să preia această misiune. Și cu unele state membre știm deja ce trebuie să facem și cum poate funcționa acest proces de transfer. Un ultim punct. Tocmai am făcut o evaluare la jumătatea drumului a programului nostru și vom face îmbunătățiri pentru cea de-a treia parte. Bineînțeles, vom uh, ajusta acest program în funcție de strategia Europa 2020 și aici aș vrea să insist asupra două lucruri. Experiența ne demonstrează că practicile care există la nivel local influențează foarte mult felul în care se realizează proiectele. Deci am hotărât ca grupul de acțiune locală să aibă mai multe resurse pentru a putea funcționa mai bine. Pentru că atunci când cerem cuiva să elaboreze un plan de acțiune locală, e nevoie de expertiză, e nevoie de oameni care să se implice de mult timp, de resurse și aceasta are un cost, bineînțeles. Acesta este primul comentariu pe care doream să-l fac. Cel de-al doilea este următorul. Este un comentariu important pentru că noi încercăm să fim practic uh, un laborator de idei. Comisia Europeană ne-a cerut să ne gândim la felul în care aleșii locale ar putea fi implicați în proiectele locale și am elaborat un proiect pilot de formare a aleșilor locali pentru o astfel de dezvoltare integrată la nivel local. Un ultim comentariu cu care vreau să închei. În această ultimă etapă am hotărât să subliniem încă o dată importanța îmbunătățirii calității planurilor de acțiune locală pentru orașe. E vorba de o chestiune metodologică și am văzut în trecut că aceasta are un adevărat impact asupra oamenilor. Și pentru a răspunde întrebării pe care mi-a pus-o doamna Hübner și pentru a vă convinge de asemenea, la toate întâlnirile la care particip eu și cei din jurul meu, vedem cât de mult se lucrează împreună. Că acest uh, lucru și aceste schimburi de opinii îmbogățesc practic experiența tuturor și fiecare practic îl inspiră pe celălalt. Și repet de multe ori acest lucru, companiile practic utilizează benchmarking-ul în mod cotidian, așa că nu văd de ce autoritățile locale n-ar face-o, pentru că n-au decât de câștigat, iar Impresia mea este că orașele partenere ale Urbact au învățat cu adevărat ceva în aceste schimburi de informații în legătură cu gestiunea pe care o fac. Și aceasta a fost util. Mulțumesc! Okay. Thank you, Mr. Uh, Mulțumim domnului Drubini pentru aceste prezentări extrem de utile pe care le-ați făcut și acum putem asculta întrebări Domnul Van Nistelrooy a plecat. Domnul Albrecht. Îmi cer scuze în numele colegului meu care mi-a lăsat două întrebări și am și eu o întrebare. Cele două întrebări din partea domnului Van Nistelrooy. Cum traducem efectul de pârghie de 80%. Cum să înțelegem acest procentaj foarte mare și cum putem distribui aceste informații? Cum poate fi ea interpretată și tradusă în cifre concrete? A doua întrebare. Este posibil ca vechile proiecte să devină mai vizibile? Există proiecte foarte importante sub uh, umbrela comună Interreg Fosil. Au numele lor, dar unele sunt menționate doar general ca făcând parte din Interreg. Și cred că ar trebui să fie menționate mai clar. În primul rând, Interreg și apoi și conținutul și denumirea propriu-zisă a proiectului. Și întrebarea mea, Acum, în ambele prezentări am avut ocazia să observăm în concluziile prezentate de vorbitori că absolut necesară este consolidarea relației cu autoritățile de gestionare a unui program operațional. Dacă se propune acest lucru în ambele prezentări, înseamnă că există o lipsă la acest nivel Exist, este doar o lipsă oarecare sau uh, e doar o propunere care anticipează viitorul? Dacă vreți să identificați un punct slab, înseamnă că ceva nu merge bine. Și dacă credem că e doar o bună experiență care să fie aplicată și în viitor, e bine să înțelegem asta. E un element, dar ar vrea să înțelegem dacă e necesar acum sau și pe viitor. Domnul Kelly. Kelly. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări extrem de clare și de precise. Am câteva întrebări. Ați spus că de acum înainte va trebui să faceți legătura cu strategia 2020. Cu toții suntem de acord cu asta, fiindcă pe asta vom fi judecați pe 2020 dacă ne îndeplinim sau în obiectivele. Pe, cu privire la cele două puncte pe care le-ați menționat, ați spus că există zone urbane care au dificultăți uh, cu privire la finanțarea protocoalelor. Ați spus că pot finanța doar 10 sau 20% sau chiar mai puțin. Este adevărat că poate exista o regulă pentru o zonă urbană și o altă regulă pentru o altă zonă urbană? și dacă nu pot să participe la cofinanțare, atunci poate că nu este proiectul potrivit pentru aceste regiuni, aceste zone. Aș vrea să-mi spuneți ce credeți. Apoi, următorul apel este la finele acestui an. Se poate să se alăture mai multe zone urbane acestui proiect și dacă da, cum pot face acest lucru? Mulțumesc foarte mult! Domnul Hall, încă un aspect, spune domnul Kelly. Ați spus că se încheie după 36 de luni. Dacă de acum înainte vom vorbi despre strategia 2020, are rost să terminăm după 36 de luni, când în mod normal ar trebui să meargă până în 2020? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Voro. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Lombla. Aș vrea să-mi spuneți care sunt criteriile pentru finanțarea de proiecte Interreg. Există un comitet care se ocupă cu selecționarea proiectelor și cum pot fi depuse proiectele. Același lucru este valabil pentru toate regiunile europene, indiferent de dificultățile cu care se confruntă, fiindcă pot exista dificultăți, probleme structurale. Mă gândesc la uh, insule, la insule de mici dimensiuni. Mă întreb dacă aceste regiuni pot avea acces la finanțarea pentru proiecte Interreg. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Spune președintele. Nu, o să ascultăm răspunsurile. Încă o întrebare din sală. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnilor Lamblan și Dorbini pentru că au venit astăzi aici. Am o întrebare care se referă pentru la amândoi. Din experiență vedem că atunci când se face o solicitare de apel, numărul uh, apelurilor este mai mare decât numărul sau solicitărilor este mai mare de numărul de posibilități, ceea ce duce la o sarcină administrativă crescută, descurajări, frustrări. Și cum v-ați gândit să găsiți soluții la această situație? Am discutat atunci când a fost prezentat raportul meu eh, despre modul în care putem varia rata de finanțare și aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți pe acest subiect. Mă refer mai ales la intervenția pe care ați făcut-o cu privire la criteriile de eligibilitate. Și poate, încă o întrebare, domnul Kelly a menționat limitarea în timp pe care ați făcut-o de 36 de luni. Am putea să ne interesăm și ce se întâmplă după acești trei ani, la efectele pe termen lung ale acestor rețele care au fost stabilite, acestor schimburi în cadrul proiectelor. În ceea ce privește prima întrebare al domnului Olbrecht, sau a domnului Van Nistelrooy mai degrabă, ce înseamnă cifrele care reprezintă acel efect de pârghie. Reprezintă influența reală și demonstrabilă. Secretariatul poate trimite o demonstrație a acestor cifre. Fondurile 4C au influență asupra fondurilor din programele regionale. Cifra pe care v-am dat-o ca fiind totalul era 7 milioane de euro introduse prin Interreg 4C în 6 proiecte în special proiecte de capitalizare, unde se cere existența unor autorități de gestionare a programelor regionale, fiindcă astfel programele devin mai operaționale când vrem să trecem de la teorie la decizie. Aceste șapte milioane de euro au permis uh, să se influențeze 560, 574 uh, de milioane de euro. Printre aceste proiecte există unele care trebuie să fie examinate cu atenție, în detaliu, care se numesc B3 Regions, regiunile B3, care cu un milion și jumătate de FEDER Interreg 4C au influențat punerea în aplicare a rețelelor de internet la, în zonele rurale, în mai multe regiuni și aceste infrastructuri de internet au reprezentat 460 de milioane de euro. Să spunem că nu se face nimic în cadrul Interreg 4, ce, ce ar fi o exagerare. Dar există acest efect de pârghie în cadrul Interreg 4C putem să încercăm să vedem modul în care se calculează acest efect de pârghie și să spunem că da, există rețele de internet în zonele rurale, dar nu în modul în care a fost transferată buna practică. Independent de acest uh, proces, efectul de levier trece de la 82 la 19 și Sigur, putem dezbate pe aceste cifre, dar uh, secretariatul cred că vă pot oferi studii concrete. Avem cu toții aceeași problemă, adică se vorbește deja de viitor uh, și încă nici nu avem rezultatele din prezent. Și sigur, se inventează și perioada numărul 5 Uh, care are legătură mai degrabă cu perioada 3 decât cu 4. Există probleme de comunicare, aceasta trebuie să fie consolidată, lucru care va fi facilitat de faptul că dacă propunerile comisiei care sunt în fază de pregătire vor fi publicate și dacă vor exista două obiective sau chiar trei, un obiectiv de dezvoltare și unul de cooperare, atunci vom vedea că va avea loc un fel de nobilare a comunicării, lucru foarte important. Și uh, se propune trecerea de la 2,5 la 7%, dacă am înțeles eu bine raportul doamnei Sanchez-Smith, care este un răspuns la întrebarea pe care tocmai ne-a pus-o, și anume cum să satisfacem cererea. O modalitate ar fi să creștem bugetul. Este clar că trebuie să se comunice mai intens pe subiectul comunicării și toate programele Interreg uh, și Interact, care este un program sprijin pentru programele Interreg propus Comisiei Europene. Deci toate acestea trebuie să fie integrate și să se dezvolte împreună. Îmi cer scuze că n-am înțeles toate întrebările puse de domnul Kelly cu privire la strategia UE 2020 și cu privire la rata de convergență și competitivitate. Aș vrea, dacă puteți, să reformulați această întrebare ca să vă pot da un răspuns care să fie în concordanță cu ce ați întrebat, domnul Kelly. Întrebarea mea a fost dacă proiectele sunt create pentru a respecta strategia 2020, nu pare logic ca ele să fie încheiate după o perioadă de 36 de luni. Cred că doamna Sanchez-Smith uh, a spus cam același lucru dacă ele contribuie cu adevărat la implementarea strategiei 2020, care este logica pentru care ele sunt încheiate după 36 de luni, fiindcă 2020 nu vine peste 3 ani. Domnul Durbini, o să încerc să vă răspund eu la întrebare. Pentru noi, Comitetul de Monitorizare și Comisia Europeană, este clar că prin reprogramarea programului acum, în 2011, trebuie să integrăm strategia UE 2020 cu cele trei priorități principale ale sale, creștere, eh, inteligentă, verde și inclusivă. Este normal ca acestea să fie integrate, fiindcă e vorba de niște obiective strategice noi avem niște rețele tematice, schimburi pe care le-am uh, um, hotărât ca fiind limitate în timp, în mod intenționat. De ce? Pentru că se creează un grup care apoi uh, este ca de în uitare dacă lăsăm să existe la nesfârșit. Și am vrea ca, într-un termen limitat în timp, ca orajele care lucrează împreună să ajungă la niște rezultate concrete, să aibă niște planuri de acțiune locale concrete. De aceea am stabilit o limită în timp. Legătura cu 2020, ca și legătura cu Lisabona înainte. În tematica solicitării de oferte, și aici e vorba de marile priorități ale strategiei 2020, introducem aceste obiective, adică se propun candidaților să vină cu proiecte care să se potrivească cu strategia 2020. Asta este ideea. Și profit pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră cu după 36 de luni. Am vrut să stabilim acest termen, și se și face acest lucru. La final există planul de acțiune locale, recomandări care să poată fi utilizate. Și în 18 luni, fiindcă e prea puțin un, un an, deci în 18 luni vom face un studiu uh, Va fi un studiu online, dar un studiu online prin care să reamintim toate orașelor care au semnat un contract de acțiune locală, deci să ne spună ce au făcut concret. Acum un an jumate ne-ați spus că ați aprobat acest proiect, că participați la finanțare, care este realitatea pe teren. Avem cu toții nevoie de așa ceva. Am să continu cu privire la răspunsurile, la întrebările care mi-au fost date. M-am fost întrebat dacă există criterii privind finanțarea proiectelor. Da, există criterii de eligibilitate și anume trebuie ca respectiva entitate să fie publică în Interreg 4C și și Urbact, fiindcă e vorba de orașe, trebuie să fie un organism public sau guvernat de eh, reguli publice deci organisme guvernate de legislația publică. Există alte criterii, parteneriate care să nu fie prea localizate, foarte apropiat, fiindcă uh, acestea aparțin altor programe, în acest caz, în programul Interreg 4C trebuie să existe parteneri care să um, vină din toate colțurile Europei. Apoi, există criterii calitative de gestionare, de comunicare, plan de acțiune, exactitate și așa mai departe, care au fost elaborate treptat de secretariat și acceptate de state. Dacă insulele pot avea acces la acest program, sigur, da, insulele nu se numără prea des printre cei care participă, fiindcă distanța este un factor care joacă un rol aici, în defavoarea lor, în ceea ce privește accesul la informații. Dar sunt eligibile, fără îndoială. Cred că avem două proiecte referitoare la acestea în Interreg 4C, avem și în Interreg 3C astfel de proiecte. Nivelul de avansare al Interreg 4C aproape am angajat toate fondurile, două treimi sunt deja alocate, este clar, și mai rămân 100 de milioane de euro care nu sunt alocați, dar care sunt acoperite pentru 355 de proiecte, deci în jur de 4.000 de parteneri care au depus dosare, care acum sunt în faza de analiză în secretariat și statele membre vor lua hotărâri până la finele acestui an sau începutul anului viitor cu privire la aceste dosare. Toate fondurile Interreg 4C, aș putea spune, vor fi alocate până la finele acestui an și pentru noi proiecte de cooperare interregională trebuie să se aștepte 2014. De asemenea, există un program uh, Interreg 4B Caraibe nu știu exact care este numele său, unde există fonduri disponibile și după această întâlnire am putea să uh, discutăm, să vedem unde vă orientați în funcție de acest program 4B Caraibe pentru regiuni ultraperiferice. Doamna Sanchez Mit, cred că ați primit deja răspuns la întrebarea dumneavoastră, fiindcă ați întrebat cum să se trateze sau să se elimine descurajarea și frustrarea în cazul Interreg 4C. Succesul Interreg 4C are legătură cu nivelul de subvenție, care este foarte atrăgător, Însă trebuie să înțelegem că atunci când gestionăm programe regionale, eu am lucrat într-o regiune franceză importantă în acest sens. Ne ocupăm întâi de zona industrială, nordul regiunii, sectoare industriale care nu au situație prea bună, zone care trebuie reconstruite și așa mai departe. Deci, pentru a invita agențiile la cooperare, trebuie ca Uh, și ele să aibă un factor care să contrabalanceze acest uh, efect. Cooperarea este baza activității noastre, există proceduri, există rate care diferă, dar care pot avea un efect de pârghie foarte important. Unul dintre răspunsurile pus, la întrebarea pusă de doamna Sanchez Smith cu privire la finanțare, da, trebuie să se crească bugetul de cooperare, așa cum ați sugerat în raportul dumneavoastră. Asta se ocupă de o parte din cerere și trebuie de asemenea să se comunice din ce în ce mai bine și mai intens pentru a explica că și atunci când suntem eligibili la un program, uh, dacă nu avem idei bine pregătite, nu înseamnă că neapărat avem succes. Poate ar trebui să încercăm să folosim mai bine punctele de contact naționale Există patru puncte de contact peste tot în Europa, nord, est, sud și vest, dar nu e suficient, trebuie să avem și sprijinul statelor, care uneori sunt uh, oarecum uh, deranjate de faptul că trebuie să-și filtreze proprii candidați. Dar uh, trebuie să comunicăm pe acest subiect și vom reuși și se îmbunătățește rata de eligibilitate și se trece de la 80 la 86% acum. Deci se înregistrează progrese prin comunicare și Interreg 4C este un program unde există concurență, trebuie să înțelegem asta, nici mai mult, nici mai puțin decât în alte programe, cum ar șaptelea program cadru de cercetare, de exemplu, unde nu există rate de succes care să fie mai bune ca ale noastre. Deci este sigur, am trecut de la un proiect printre, din trei care să fie alese la Interreg uh, acum la unul din opt. Datorită acestei rate și a inerției, fiindcă de îndată ce a început să fie mai bine cunoscut, a evoluat și a devenit Interreg 4C. Domnul Drubini, puteți continua. Nous avons, nous, jusqu'à présent... Până în prezent uh, am avut uh, această poziție, comitetul putea decide altfel după aceea, dar o altă poziție privind uh, selecția proiectelor. Nu avem același raport ca la Interreg 4C, dar există o diferență fundamentală și anume că nimeni nu câștigă bani venind să lucreze la Urbact. Nu vorbesc de cine e la secretariat, ci de orașele care sunt parteneri. Noi nu finanțăm planurile locale de acțiune. și dar atractivitatea banilor e zero. E important pentru că numărul de candidați pe care îi avem. Și noi avem o dezbatere permanentă la Comitetul de Urmărire între unii care spun când facem acest apel putem crea 15 rețele și se întâmplă să nu avem până la urmă 13 rețele de bună calitate și spunem vor servi la ceva deci nu sunt convins că răspunsul să fie să mărim bugetul, să-i finanțăm pe toți candidații. Eu cred că dacă vrem să tragem lucrurile în sus, trebuie să fim suficient de exigenți. Și mi se pare că e posibil. În acest caz, suntem mai mult în programe pilot care trebuie să demonstreze că suntem capabili să facem proiecte care fac lucrurile să avanseze și nu programe generale de schimb. Oricum, ni s-a părut nouă la Orbac și aceasta e poziția Comitetului de Conducere, că această chestiune a excelenței este centrală în alegerea proiectelor și în concluziile pe care trebuie să le tragă. Aș vrea să revin puțin la chestiunea centrală în încheiere, chestiunea centrală a relației cu autoritatea de gestiune care a fost menționată aici, este, ocupă un loc central pentru URBACT nu avem nicio legătură structurală mecanică cu programele operaționale. Deci un plan de acțiune local elaborat de parteneri în cadrul unei rețele URBACT poate să fie finanțat sau să nu fie finanțat de programul operațional în funcție de capitolul bugetar pentru chestiunile urbane care există sau nu, au sau nu mai au bani disponibili, au sau nu au prietenie politică pentru un oraș care prezintă un plan de acțiune local. Pentru viitoarea perioadă 2014-2020, chestiunea relației cu autoritățile de gestiune este pentru noi de importanță primordială pentru continuarea acestui tip de program. Și aș vrea să mai adaug un element și anume că nu trebuie să confundăm finanțarea și capacitatea de finanțare cu cunoștințele legate de politicile urbane. Ce putem constata este că multe autorități de gestiune finanțează proiecte prezentate de orașe, dar nu au nicio viziune, nu știu ce doresc pentru orașele din regiune. Deci e o problemă, după părerea mea, destul de importantă care va trebui soluționată, și anume problema capacității în echipele de asistență tehnică de la autoritățile de gestiune cu adevărat să aibă o strategie urbană, în cazul nostru că vorbesc de urbac, dar e un subiect care, după părerea mea, ar trebui sau va trebui să fie abordat în perioada următoare. Thank you. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Drubini. Și acum, doi experți de la comisie. Mai întâi, domnul Pșcors. Uh, uh, Mulțumesc. Comisia împărtășește analizele și reflexiile prezentate de domnii Drubini sau Horbact s-a dezvoltat, a devenit o rețea de succes a orașelor, ceva care a fost înființat ca instrument pentru schimbul de experiențe între orașele care participau la inițiativa de comunitate urbană, care a devenit apoi rețea orașelor europene, iar numărul orașelor care participă deja la program este impresionant. După a treia rundă, așa cum a spus domnul Dubini, sunt cam 450 de orașe. S-a pus o întrebare legată de motivul pentru care nu există o legătură suficientă între ideile bune dezvoltate în programul de constituire de rețele și programele operaționale principale. Cred că un răspuns ar fi că banii pentru programele principale sunt hotărâți cu mult timp înainte. Și unele idei bune care se dezvoltă acum se pot afla în situația să descopere că nu mai sunt bani disponibili. În orice caz, cu Urbact ne mândrim cu faptul că s-a ajuns la o colaborare extrem de fructuoasă între autoritățile de gestionare și rețelele de oraș. A fost vorba de o participare benevolă a unor autorități de gestionare care au ajuns la concluzia că sunt multe idei de succes. Comisia a sprijinit un număr selectat de rețele în cadrul rețelei uh, rapide și aceste rețele accelerate sau rapide au primit un anumit sprijin de la Comisie. Unele au primit sprijin și de la Parlamentul European și aș menționa aici una dintre rețele care se cheamă uh, UNIC, și a constat din orașele care depindeau de sectorul ceramicii și un intergrup pe probleme de ceramică de la Parlamentul European a participat și a sprijinit rețeaua acestor orașe. Aș menționa o altă rețea rapidă de succes, mai ales despre integrarea migranților Odată ce programul s-a încheiat, am văzut că unele idei dezvoltate în această rețea rapidă au fost preluate de autoritatea de gestiune și finanțată. Așa s-a întâmplat, de exemplu, în Portugalia, pentru că o parte a rețelei respective pentru migranți a reprezentat promovarea integrării migranților prin orchestra de copii ai cărei membri erau proveneau din familii de migranți. Această idee, incluziunea socială prin participarea la orchestră, a fost apoi copiată și în alte orașe. Cum a spus și domnul Drubini, și noi încercăm să reacționăm uh, la noile nevoi, la noile priorități din uh, UE 2020 și am vrea să începem și cu un exercițiu pilot, un fel de schimb uh, de pregătire pentru uh, consilieri orășenești aleși ca parte a grupului de sprijin. Ca follow-up la proiectul pilot Erasmus pentru cei din autoritățile locale. În concluzie, aș vrea să vă spun că cu siguranță vom valorifica experiența Urbact atunci când vom pregăti propunerea pentru următoarea perioadă de programare a politicii de coeziune și cu siguranță vom încerca să utilizăm cât mai bine această experiență pozitivă și să continuăm această colaborare de succes și activitatea de networking. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Mulțumim foarte mult și acum domnul Benino are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Lamblin a făcut o prezentare completă a oportunităților pe care le oferă cooperarea interregională și în special programul Interreg 4C și provocările care mai trebuie să le facem față acum în perioada actuală și următoare. Nu se revin la ceva ce ține de domeniul edivenției. Este singurul program din Europa care în prezent permite tuturor regiunilor europene și tuturor statelor membre să poată împreună să facă schimb de practici, de idei, de proiecte, <clears throat> ca apoi să le pună în aplicare la un nivel eventual mai local și astfel să poată să beneficieze cât mai rapid posibil de experiențele acumulate și uh, aplicate deja. Aspectul menționat de domnul Lamblin și mi s-a părut foarte important, care constă în a nota faptul că state care au aderat mai recent la Uniunea Europeană fac parte acum dintre cei care prezintă cel mai mare număr de proiecte și profită cel mai mult de pe urma acestui transfer de schimburi și experiențe. După părerea mea, este un element pe care l-aș califica de coeziune și joacă în interesul Uniunii Europene. E o prima dovadă care trebuie reamintită și, evident, militează în favoarea continuării și extinderii acestui program de cooperare interregională în perioada 2014-2020. Chestiunea bugetului se leagă direct de aceasta dacă vrem să continuăm să dezvoltăm și mai ales să aplicăm experiențe și transferuri în mod mai operațional, mi se pare logic ca bugetul perioadei următoare să fie și el revăzut în uh, proporții importante, evident revăzut în creștere. Și astăzi două prioritate dezvoltate, cele de la Lisabona și Göteborg, cu subteme aparte care au fost subliniate de domnul Michel Omble, evoluția logică în cadrul uh, UE 2020 și putem crede că anumite eforturi vor trebui continuate în anumite regiuni, inclusiv că această idee la care se gândește Comisia, o extindere posibilă a priorităților dezvoltate până acum și chestiunea guvernanței menționată de domnul Lamblen și în special capacitatea instituțională și administrativă. Un element de recuperare în ce privește anumite câștiguri din anumite regiuni. Unele regiuni din Europa încă au un deficit în ce privește chestiunea capacității administrative și instituționale și dacă am putea dezvolta și acest nou unghi de atac în noua generație de cooperare regională ar permite acestor regiuni cât mai rapid eh, să recupereze pe chestiunile acestea tematice sprijinite în cadrul actual al programului Interreg 4C. Ar fi aici elemente care ni se par important de dezvoltat și în ce privește chestiunea evocată a comunicării, preconizăm să organizăm la primăvară o mare conferință care va permite actorilor din cooperarea regională, autori de proiecte și secretatul programului să intre în contact cu statele membre și regiunile pentru a sublinia anumite rezultate pe care putem astăzi să le prezentăm. Domnul Lamblin a trecut rapid, dar există exemple în prezent în ceea ce chestiunea transportului durabil, a inovării, capacitatea unor regiuni de a dezvolta strategii regionale, să transfere practici de inovație în regiunile lor. Există astfel de elemente concrete de care dispunem și ar putea fi evidențiate pentru a arăta care este plus valoarea acestui program ca urmare deciziei luate la un comitet de gestiune care se ține la Oslo cu statele membre, încercăm să evidențiem acum la nivelul programului ansamblul rezultatelor care pot fi degajate plecând de la experiența anumitor grupări de rețele finanțate, pentru că fiecare proiect reprezintă o rețea ca atare, că avem masa critică de proiecte reunite prin mai multe rețele și credem că experții vor fi capacități să dezvolte și să arate rezultate concrete ce se pot obține în ce privește evoluția propriilor politici. Și asta ni se pare un alt element important care ar fi util de subliniat pentru a putea crea de asemenea legătura. Aceasta era una dintre întrebările domnului Albrecht. O legătură care acum încă nu e suficient de puternică între programul de dezvoltare regională și programul de cooperare. Mi se pare important ca pe subiecte uh, cu care se confruntă toate statele membre de mediu economice sau de schimbări climatice, necesitatea dezvoltării unui potențial de inovație puternic în Europa în cadrul competiției mondiale, există elemente care trebuie să fie nu doar elemente suplimentare la eforturile și strategiile de dezvoltare regionale, dar trebuie să fie elemente constitutive ale strategiei de dezvoltare regională în Europa. Și poate un lucru care e mai complicat de aplicat, dar avem convingerea că cooperarea e un element al răspunsului strategiilor regionale, de unde necesitatea de a consolida aceste legături de cooperare cu programele de dezvoltare regionale și în perioada următoare să găsim un mod mai bun de asigura cu mai mare eficacitate această legătură, ceea ce este dovedit la nivelul cooperării interregionale, să poată să fie transferat și concretizat în mod mai operațional în programele de dezvoltare din fiecare regiune europeană care beneficiază de ansamblul politicii de coeziune. Un ultim element de detaliu, există trei programe astăzi de cooperare transnaționale. În cadrul dimensiunii 4B cu zona Caraibelor, Oceanul Indian, și zona Azore, Madeira și Canare, pentru care există posibilitatea de a avea forme de cooperare care țin de proximitatea geografică în acele medii geografice. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Venino. And... Uh, Mulțumim foarte mult, domnule Venino. Acum, doamna Sanchez-Schmidt, în încheierea discuției. Monsieur le Président, et encore. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc încă o dată celor doi invitați. Am văzut că în intervențiile dânșilor și în uh, intervenția comisiilor se dorește practic o creștere a acestei cooperări interregionale și cred că toată lumea este convinsă că această cooperare poate fi foarte utilă. Ea întărește eficiența politicii regionale și sunt absolut de acord cu dumneavoastră în legătură cu nevoia de a face legătura între ceea ce există la ora actuală și programele prevăzute pe viitor. Cred că se spune deseori că politica europeană și în special politica regională nu demonstrează îndeajuns ceea ce poate aduce, valoarea sa adăugată și aceasta este una dintre principalele noastre îngrijorări, pentru, pentru că trebuie să fim foarte pragmatici Bineînțeles, obiectivele strategiei UE 2020 sunt importante pentru toate politicile noastre, dar trebuie să arătăm și la fața locului care este valoarea adăugată pe care o aducem în viața economică, în viața cetățenilor și cred că aceste programe o pot face. Domnul Drubini a insistat asupra comunicării și eu sunt de acord, este esențială. De aceea este important să o facem prin programele regionale, însă e important să transmitem și mesaje foarte clare, pentru că nimic nu poate înlocui experiența pe care o avem. Trebuie să profităm de pe urma cunoștințelor, a experienței pe care o avem prin aceste schimburi de bune practici pentru politica regională și politica de investiții. Pentru că obiectivul este acela al dezvoltării economice, sociale și teritoriale, și e adevărat că dacă arătăm în mod clar cum putem face acest lucru, aceasta este un lucru foarte important. Cu toții am fost de acord pentru a cere o întărire a acestei cooperări și sper că viitorul regulament și comisia să țină cont de acest lucru. Chiar dacă nu ajungem la cel 7% pe care l-am cerut, cred că în propunerea uh, Comisiei s-a cerut de la 8,7 miliarde la 11,7. Este oricum o creștere importantă și este important ca această cooperare interregională să fie întărită. De asemenea, ar trebui să susținem cooperarea între aceste programe la nivelul politicii regionale. S-a făcut un comentariu în ceea ce privește aleșii locali. Cred că acest lucru este esențial pentru guvernanță și pentru a respecta obiectivele noastre, pentru a fi cu picioarele pe pământ în cadrul acestei politici regionale. Cred că mai avem multă pedagogie de făcut și cooperarea interregională cred că o poate face pentru toate obiectivele Europei. Mulțumesc! Mă scuzați, domnule președinte, Intervin oratoarea din sală. Înainte de a încheia această dezbatere, domnule președinte, aș vrea să reamintesc un lucru. Suntem invitați să continuăm dezbaterea și după sfârșitul acestei reuniuni, în cadrul unui cocktail care este organizat uh, aici, în Parlament. Acesta cred că este o ocazie foarte bună pentru a favoriza tocmai schimburile și bunele practici. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc celor doi invitați, domnul Lamblan și domnul Drubini, și vreau să vă reamintesc că noi, comisia noastră, se va deplasa în nordul Greciei începând de mâine și vom putea trage concluzii despre care vă vom informa după vacanță. Vă mulțumesc! Η επόμενη συνάντηση είναι στις Următoarea întâlnire pe 19 septembrie, deci la toamnă. Vacanță plăcută, mulțumim!